Okay, everybody, um, welcome, if you could... Uh... Bun venit! Vă rog să luați loc, pentru că, ca de obicei, avem uh, multe activități pe care dorim să le bifăm în această după-amiază. Deci, nu trebuie să fac o introducere suplimentară, astfel am câștigat 5 minute în plus, dar le scădem din cele 10 minute deja pierdute. Este o um, audiere publică privind um, produsele OTC și um, derivativele. Vom avea prezentări din partea supervizorilor, uh, reprezentanți ai autorităților publice, um, brokeri, companii mari și, de asemenea, utilizatori. Vom asculta toate aceste intervenții și apoi vom trece la o sesiune de întrebări și răspunsuri și discuții. Sunt cât se poate de conștient că primul uh, vorbitor uh, trebuie să plece puțin mai devreme, probabil, de aceea vom încerca să ne concentrăm întrebările la care trebuie să răspunde dânsul uh, la început și le vom devansa pe celelalte spre sfârșit. Cam așa vom proceda în uh, esență. Apoi uh, câteva concluzii vor fi trase de către raportor, domnul Langen, care face raportul nostru pe tema derivativelor. Deci îi vor ruga pe uh, vorbitorii noștri să își respecte timpul alocat, pentru că altfel nu vom avea timp suficient pentru întrebări și răspunsuri și acesta este un, uh, acesta este o bună modalitate de a uh, îi enerva pe deputații de a răspunde la aceste iritări și încercați, vă rog, să nu vorbiți prea repede pentru că interpreții um, vor avea dificultăți cu traducerea și vom pierde mai mult timp dacă va trebui să vă întrerup pentru a vă ruga să vorbiți mai încet. Primul uh, vorbitor este Jean-Pierre Jouet, președinte al French AMF, președinte al CESR, um, Comitetul Temporar pentru Post-Trading. Domnule Jouet, aveți cuvântul. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru uh, introducerea foarte scurtă și pentru invitația de a trece direct la uh, subiect. Îmi permiteți să vorbesc în limba franceză pentru a încerca să mă exprim cât mai rapid cu putință. Doamnă președinte, uh, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului, la summitul G20 de la Londra, subiectul pe care îl discutăm astăzi a fost uh, schițat la Pittsburgh în septembrie anul trecut. Grupul G20 a făcut din standardizarea, înregistrarea și compensarea acestor produse derivate uh, de pe piețele uh, OTC o prioritate și astăzi ne întâlnim pentru a onora acest angajament și sunt convins că vom putea trece foarte repede de la exprimarea principiilor la declinarea lor operațională, la implementarea lor. Sper așadar că lucrările comisiei noastre, doamnă președinte, doamnelor și domnilor parlamentari, în strânsă coordonare cu cele ale comisiei și Consiliului, vor fi rapide și consensuale pentru ca standardele europene pe care le vom stabili să inspire pe partenerii noștri. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Langen Uh, pe care mă bucur să-l reîntâlnesc astăzi. Uh, îi sunt recunoscător pentru excelentul raport pe care l-a făcut. Parametrii au fost foarte clar identificați în raportul său și căile de acțiune foarte bine circumscrise. Grație domnului Langen, uh, partea cea mai grea a fost făcută. Autoritățile de reglementare, pe de-o parte, ați subliniat, au lucrat în cadrul unui grup CSR pe care am onoarea să-l pre- prezidez. Ce se dorește? De fapt, este o realitate foarte simplă. În primul rând, atunci când există un incendiu, deci când uh, dă faliment un uh, jucător de dimensiuni sistemice, vrem să existe uh, uși anti-incendiu care să se închidă automat. În alte cuvinte, nu vrem ca interdependențele dintre actorii financiari, care sunt proprii lumii globalizate, să pună în pericol stabilitatea ansamblului. În al doilea rând, pentru că transparența favorizează buna funcționare și integritatea piețelor, de asemenea, încercăm să vedem, vrem să vedem ceea ce nu se putea vedea până acum, adică cine cumpără ce uh, de la cine și uh, pentru ce sumă plătită uh, lucruri care până acum erau opace și cum se poate proceda. Eu cred că acest lucru se poate face respectând un triptic necesar reglementării post-criză, și anume standardizare, compensare și înregistrare. Mai întâi, standardizare, pentru că uh, ceea ce este standardizat poate fi ușor uh, compensat. Uh, se vede foarte bine, de altfel, interesul față de această activitate de formatare prealabilă care face mai eficientă compensarea. Știm că nu toate uh, produsele pot fi standardizate, dar asta nu înseamnă, nu e o scuză pentru a nu avea obiective ambițioase în această materie. Apoi, compensarea. Uh, instituțiile de compensare sunt de fapt acele uși antiincendiu și nu voi mai reveni asupra utilităților. Aș vrea mai degrabă să subliniez că ele vor fi în viitor un instrument esențial pe lanțul managementului riscului, care va cere precauții suplimentare pentru a le asigura solidaritatea. Și din acest motiv, CSR uh, va propune să se creeze standarde exigente pentru reglementarea acestor instituții de compensare. Cu titlu personal, Uh, mi se pare chiar că ar trebui să reglementăm aceste instituții ca pe niște instituții de credit aproape. Uh, acest lucru mi se pare esențial, de asemenea mi se pare esențial, dar aici nu angajez CSR, că ca o instituție de compensare să fie localizată într-o zonă monetară a devizei de referință a tranzacțiilor pe care le compensează pentru a putea beneficia de lichiditățile băncii centrale, față de care este atașată uh, și care este împrumutătorul de ultimă instanță. Trebuie de asemenea să ne adaptăm exigențele prudențiale față de bănci, uh, conform cărora acestea compensează sau nu compensează tranzacțiile pe care le au, pentru că trebuie să existe o primă de compensare. Aceasta propun, de fapt, uh, oficiale de reglementare bancară din sânul Comitetului Basel. În fine, Deși nu, totul, nu, poate, nu toate lucrurile pot fi standardizate, uh, nici uh, nu, ele nu pot fi nici compensate și nici nu este de dorit ca produse care sunt uh, atât de exotice în, uh, încât să nu intre în uh, aceste cazuri și uh, instituțiile de compensare să nu aibă să nu fie puse în fața nevoii de a compensa uh, dacă nu pot uh, administra eficace riscul. În fine, în ce privește înregistrarea, autoritatea de reglementare trebuie să aibă un acces imediat privind tranzacțiile pe piețele de derivate. Este o problemă de suveranitate europeană, dar și de eficacitate în supervizarea, supravegherea piețelor. De aici, grija pe care a, de care a dat dovadă CSR pentru a studia interesul de a crea uh, camere de înregistrare, trade repositories, uh, care ne-ar permite să avem o viziune consolidată a angajamentelor subscrise de ansamblul actorilor pe diferitele produse și acest nou instrument al, al ameliora supravegherea macroprudențială pe piețele de derivate. Putem uh, să ne gândim că aceste uh, camere de înregistrare ar putea să detecteze mai bine abuzurile de piață printr-o supraveghere microprudențială. Eu susțin acesta, această abordare și ar fi posibil să se limiteze la uh, derivatele din dispozițiile uh, Fondului Monetar Internațional în materie de raportare către autoritatea de reglementare, însă acest mecanism este prea greu, prea complex pentru a fi utilizat dacă ne gândim că 27 de autorități de reglementare trebuie să schi facă schimb de informații și să le verifice pe toate cele colectate de ceilalți. Trebuie așadar să fie completată și înlocuită la termen de un sistem centralizat de colectare a informației prin aceste camere de înregistrare și, în fine, acestea ar putea uh, compensa toți actorii de pe piață și nu numai uh, uh, autoritățile reglementare și le-ar putea Uh, oferi acea transparență post-piață, care ar fi foarte binevenită. În ce privește localizarea și numărul al acestor camere de înregistrare, uh, Există două școli de gândire. O primă ipoteză prin care există o cameră unică la nivel mondial. Aici uh, este viziunea cea mai completă. Și o a doua ipoteză care privilegiază localizarea Uh, după bloc de reglementare în numele suveranității. Asta ar fi o garanție de acces automat la datele care sunt uh, adunate și formatate conform nevoilor uh, autorităților de reglementare locale. Aceste două școli de gândire sunt acceptabile. Argumentele simplității și exhaustivității susțin ideea unei camere unice, unui registru unic și trebuie să fie ambiția noastră, cu condiția că uh, autoritățile de reglementare europene să aibă un acces garantat fără restricție la datele de care au nevoie. Dacă această condiție nu este îndeplinită, atunci ar trebui să avem o uh, organizare a camerelor după tipuri de active cu un uh, depozitar într-o țară terță, ceea ce ne pare dificil este să acceptăm că toate contractele negociate de toate instituțiile financiare europene ar trebui divulgate unui organism extra-european. Uh, adunarea noastră e foarte sensibilă la acest subiect. Cred că legea europeană ar trebui să, dacă vom merge în acest sens, va trebui să clarifice dezbaterea în acest domeniu. Așadar, standardizarea, compensarea și înregistrarea, iată care este programul nostru de lucru la CSR. Uh, nu uităm uh, de asemenea de uh, foaia de parcurs a G20. Intenția acolo era ca produsele derivate să fie organizate în platforme organizate și mi s-ar părea judicios să integrăm uh, în reflexiile dumneavoastră această chestiune esențială a reglementării post-criză. În concluzie, aș dori să îmi dau părerea personală pe două subiecte asupra cărora Comisia Europeană, dar și domnul raportor uh, Langen și alți parlamentari uh, s-au aplecat, dar care nu au fost încă suficient uh, aprofundate. În primul rând, care ar fi rolul noii agenții europene ESMA în acest dispozitiv? Uh, cred că ESMA are vocația de a autoriza și supraveghea infrastructurile uh, de tip paneuropean, dacă nu chiar mondial. Este legitim ca ESMA, în legătură, în legătură strânsă cu European Banking Authority, Autoritatea Europeană Bancară și cu sistemul european, al băncilor centrale, să autorizeze aceste Uh, camere de compensare și de înregistrare și să aibă un drept de decizie privind reglementarea lor, ținând uh, cont de vocația lor transnaționale. dar nu cred că ESMA trebuie să poată supraveghea toate activitățile lor de zi cu zi. Cred că aici trebuie să fie o legătură directă, menținută cu uh, autoritățile de reglementare naționale. Domnule Hue, ați despășit deja cu un minut. Vă rog să încercați să încheiați ultima observație este că mi s-ar părea important ca ESMA să poată să aibă putere de supervizare asupra ansamblului instituțiilor financiare, fie că e vorba de bănci sau asigurări, cu o mențiune specială pentru instituțiile care nu sunt financiare și aici ar trebui să existe niște mecanisme de, excepție, de exceptare. În fine, ultimul punct Uh, care mi s-ar părea importantă uh, privind aceste camere de compensare și înregistrare, revederea directivei privind abuzul de poziție de piață, pentru ca autoritățile de reglementare să vad, poată vedea care sunt uh, uh, problemele pe aceste piețe. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamna Bowles, uh, mulțumesc foarte mult. Membrii au primit uh, copii ale discursurilor în uh, în limbile originale în care vor fi acestea uh, exprimate. Deci dacă cineva dorește, poate să vadă ce s-a pierdut uh, din cauza timpului insuficient din acest discurs. Următorul vorbitor este domnul uh, Henrik Paulson, responsabil pentru derivative europene la Nasdaq OMX. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului, domnule Langen, Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat să vorbesc în numele caselor de compensare uh, la această audiere. Sunt Henrik Paulson, mă ocup de derivative europene la Nasdaq OMEX. Nasdaq OMEX este un jucător global în industria de clearing. Uh, operăm pe piețe din întreaga lume și de asemenea oferim tehnologie de piață uh, peste 70 de piețe din 50 de țări. Mi-am uh, petrecut întreaga mea carieră în domeniul derivativelor și am colaborat în special cu uh, burse și case de compensare, case de clearing. Derivativele sunt instrumente fantastice, sunt extrem de importante pentru o economie modernă și funcțională. Totuși, uh, e trist că trebuie să spun, a venit momentul să ne concentrăm mai mult pe managementul riscului și pe reglementare. Criza uh, financiară din 2008 uh, a arătat clar că uh, derivativele OTC pot concentra și crește riscul într-o economie dacă nu sunt administrate adecvat. Acum participanții la activitățile de piață, incluzând aici băncile și casele de clearing, împreună cu politicienii și cu autoritățile de reglementare, iau măsuri importante și necesare pentru a scădea riscul în domeniul derivativelor uh, extrabursiere, derivativelor OTC. Ar trebui uh, sublinia faptul că uh, concluzia summitului G20 a reprezentat un reper foarte important și citez toate derivativele OTC standardizate ar trebui să fie uh, comercializate pe platforme electronice sau de altă natură și limita este 2012 cel mai târziu. Contractele cu derivative trebuie raportate unor registre uh, comerciale și uh, cele care nu se supun acestui uh, regim ar trebui să fie supuse unor cerințe de capital mai mari. Aceasta este declarația importantă și cred că este important să implementăm principiile uh, Uh, de la summitul G20, pentru că acesta va fi un pas important în dezvoltarea unor piețe financiare stabile și în susținerea refacerii economiei europene. Bursele și CCP-urile, casele de clearing, au fost create pentru a susține scopul unei piețe financiare solide și stabile. Ele s-au dovedit rezistente în timpul crizei și de-a lungul crizei uh, bursele și casele de clearing au oferit, uh, casele centrale de clearing au dat acces investitorilor la piețe transparente și reglementate, au oferit stabilitate și încredere unui sistem financiar uh, pus sub semnul întrebării și foarte tensionat. Beneficiile compensării centrale sunt multe față de compensarea bilaterală, pentru că se reduc foarte mult riscurile o casă de clearing, o casă de compensare, CCP, uh, lucrează, uh, stabilește o relație vitală între vânzători și cumpărători prin faptul că își asumă o parte din riscul tuturor partenerilor comerciali și asigură o garantare uh, suficientă a tuturor pozițiilor deschise. Din perspectiva generală a pieței, o casă centrală de clearing este mai bine poziționată să-și asume decât oricine altcineva riscurile implicate în derivative. CCP-urile sunt uh, vehicule construite în mod special pentru acest scop și aș vrea să subliniez trei aspecte foarte importante care uh, dau acest caracter uh, CCP-urilor, această potrivire la managementul riscului. În primul rând, ele aduc un cadru disciplinat de uh, management a riscului pe piață. Este, asta este în ADN-ul caselor de compensare, de clearing, să se gândească întotdeauna mai întâi la managementul riscului. Uh, lucrurile întotdeauna trebuie să uh, fie garantate, întotdeauna toată lumea trebuie tratată egal, niciodată nu se fac excepții pentru clienți mari sau importanți, întotdeauna toți sunt tratați egal, mari sau mici. De asemenea, întotdeauna uh, casele de compensare acționează imediat și cu hotărâre puternică la cea mai mică suspiciune a unui, uh, unei încetări de plată. Aceasta a fost cea mai bună și cea mai importantă contribuție a caselor de clearing, un, un cadru de management al riscului foarte bine pus la punct. În al doilea rând, uh, casele de clearing permit următorul lucru. Ceea ce inițial era un număr de tranzacții cu o serie întreagă de părți, toate acestea așadar se transformă într-o casă de uh, compensare, într-o singură poziție cu o singură uh, parte omologă. Și în fine o altă trăsătură unică a caselor de clearing, acestea nu iau niciodată poziții pe piață, nu-și asumă niciodată un risc comercial. Dacă se produce o uh, uh, lipsă de plată în care casa de clearing a fost forțată să ia o poziție, ea acționează imediat pentru a închide poziția respectivă. Această caracteristică, această specifică, această trăsătură specifică a caselor de clearing uh, le face foarte potrivite pentru managementul riscului și pentru orice alte aranjamente, cum ar fi compensarea bilaterală. Odată ce am spus toate aceste lucruri și repetând că am lucrat uh, pentru mult timp în acest domeniu, trebuie să recunoaștem că uh, casele de clearing nu sunt uh, potrivite pentru toate produsele. Sunt unele produse foarte complexe, extrem de riscante sau folosite într-o manieră mai puțin frecventă. Și aceste produse nu sunt realmente potrivite activității de compensare prin intermediul caselor de clearing. Așadar, casele de uh, clearing pot oferi o contribuție sănătoasă unei mari părți a pieței, însă nu pot rezolva toate problemele pieței. Uh, pe măsură ce din ce în ce mai multe uh, derivative sunt compensate prin case de clearing, devine absolut necesar ca acestea să fie foarte bine reglementate. O nouă reglementare paneuropeană robustă ar trebui să fie o parte esențială a noii legislații. Asta, de asemenea, va crea un uh, uh cadru egal pentru toată lumea în Europa, pentru toate casele de clearing și noi am salutat acest lucru uh, atât din punct de vedere al reglementării, cât și poate din punct de vedere al supervizării, al supravegherii caselor de clearing. Un condiții egale pentru toți în Europa. Aș vrea să subliniez un singur lucru uh, în ce privește reglementarea caselor de clearing. Cred că independența acestora este o trăsătură foarte importantă dacă vrem să ne asigurăm că nu apar niciun fel de conflicte uh, în ce privește managementul riscului și că acestea pot acționa într-un mod autonom în uh, domeniul managementului uh, de risc. Evident, transparența în uh, stabilirea prețurilor prin aceste operațiuni aduce mai multă transparență operațiunilor financiare și cerința că derivativele să fie tranzacționate prin casele de clearing, cele care se pot face în acest moment, acest lucru va crește transparența și eficiența pentru toți utilizatorii. Adițional, uh, această tranzacționare aduce un acces deschis la piață, ceea ce este crucial nu doar în uh, timpuri de criză, dar și în timpuri de criză, pentru că atunci oamenii au cel mai, cea mai mare nevoie de piețe deschise și accesibile. și o, câteva lucruri în ce privește utilizatorii corporativi. Cred că aceștia sunt foarte importanți și că au nevoie de un tratament specific pentru că au nevoi diferite Uh, care le sunt uh, specifice numai lor, în mod clar, uh, nu toți reprezintă un risc sistemic și ar putea fi tratați diferit. Însă, problema riscului sistemic n-ar trebui să fie privită prin prisma modului în care cineva folosește în mod tipic derivativele. Pentru că există moduri diverse și complicate de a utiliza derivativele și uh, va fi foarte dificil în practică să urmărești și să monitorizezi aceste lucruri în viața reală. Cea mai bună cale de a, măsura sistemul, uh, de a măsura riscul sistemic este prin uh, examinarea dimensiunilor și a naturii firmei. Astfel, credem că, dincolo de un anumit nivel de implicare, Compensarea centrală ar trebui de asemenea să fie folosită de uh, clienții corporativi finali, clienții finali corporativi. Și în fine, pentru că nu mai am uh, timp la dispoziție, o scurtă concluzie. Derivativele extrabursiere au fost uh, în inima crizei financiare. Acum trebuie să luăm măsuri uh, financiare și importante și absolut necesare pentru a reduce riscul în acest domeniu. Reglementările trebuie să Uh, fie făcute în așa fel încât să o folosească, uh, să stimuleze piața să folosească uh, casele de compensare într-un mod mai sigur. Și toate aceste instrumente vor face derivativele mai, să fie mai sigure și vor asigura mai multă stabilitate pe piața financiară în viitor. În fine, managementul riscului s-a dovedit că este similar cu încercarea de a prinde o pisică neagră într-o cameră întunecată și bursele și casele de compensare nu vor uh, uh, nu ne vor face să scăpăm de pisică, ci vor aprinde lumina în camera respectivă și atunci pisica va fi mult mai ușor de prins dacă vom avea și lumina în cameră. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult și știu că e greu să respectați uh, timpul limitat care v-a fost acordat. Următorii doi vorbitori ar fi Uh, pentru acest lot pe care îl vor împărtăși, deci fie, câte șapte minute fiecare. Primul ar fi Blight Masters, șef uh, uh, Global Commodities la JP Morgan. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri, pentru uh, această invitație de a vorbi în fața dumneavoastră. Eu lucrez de 15 ani în această industrie și am o experiență mare. Derivativele au fost implicate în criza financiară și chiar dacă nu ar fi fost, eh, cu siguranță ele au contribuit la um, această criză la care s-a ajuns. De aceea trebuie să vedem ce a mers greșit și noi, ca um, factor de decizie la nivel politic și participanți la piață, trebuie să învățăm lecțiile corecte din ceea ce s-a întâmplat. Vă rog să ne amintim că derivativele sunt o parte importantă a economiei, a economiei noastre. Ele reduc costurile și ajută la gestionarea riscurilor pentru economie. Aș vrea să abordez câteva lucruri care au fost menționate și de raportor în raportul său. În primul rând, vorbesc despre lipsa infrastructurii de clearing care trebuie să reducă riscul sistemic și, în al doilea rând, la lipsa de transparență, mai ales în ceea ce privește autoritățile de reglementare. Haideți să vorbim despre clearing, despre compensare. Este clar că um, compensarea centrală este foarte importantă pentru stabilitatea viitoare pe piețele financiare uh, globale, în sistemul global și trebuie mandatate. Acest mandat însă trebuie să țină cont de doi factori importanți. În primul rând, nu toate piețele OTC și participanții la aceste piețe sunt apți de compensare. Uh, utilizatorii finali de derivative nu trebuie să fie forțați să uh, compenseze derivativele pe care ei le-au folosit pentru a-și acoperi riscurile, pentru că în felul acesta lichiditățile ar putea avea de suferit. În al doilea rând, nu toate derivativele OTC sunt eligibile de compensare. Și da, voi vorbi mai încet, îmi cer scuze. Compensarea ar trebui să fie solicitată uh, acelor instituții financiare care sunt uh, relevante pentru, uh, din punct de vedere sistemic și a cărui, al căror eșec ar duce la destabilizarea sistemului financiar, dar nu ar trebui să fie solicitată acelor uh, actori comerciali care nu uh, presupun un risc sistemic. Ceea ce trebuie noi să facem este să uh, vedem care este gradul de interconectabilitate între instituțiile de, uh, care oferă derivative. Uh, există niște ținte cu procentaje mari pentru cei care participă la piețele de produse derivative. Această abordare ar cuprinde o mare parte a pieții, este o abordare flexibilă și cel mai important, evită nevoia de a defini eligibilitatea sau standardizarea. Pentru că nu vrem să se ajungă la um, niște stimulente care să ducă la arbitraj și la situații de acest gen. Interoperabilitatea este importantă pe piețele de compensare. În principiu, trebuie să existe o evoluție pozitivă, iar pe piețele de cash securities, cum ar fi cele de obligațiuni și capitalul proprii, trebuie să fie loc pentru eficiență, pentru costuri mai scăzute. Însă, trebuie să ținem cont că pe aceste piețe se introduc noi riscuri de contagiere și, pe de altă parte, CCP-urile diferite vor avea diferite modele de risc. Astfel, uh, calcul, calculele diferite care se vor face vor uh, și um, urmări uh, ținte și obiective diferite. Acestea sunt niște, aceștia sunt niște factori cheie care trebuie să asigure succesul um, produselor derivative și comensarea acestora prin CCP-uri. Nu ar trebui însă să fie să se impună costuri de capital mai mari contractelor care nu pot fi uh, compensate central. Ar trebui să ne gândim la aceste lucruri, mai ales când se fac calcule importante din punctul de vedere al capitalului. Știu că aceste lucruri vor fi abordate în detaliu în raportul care ați privit cele de 4, însă am vrut să le abordez și eu. Un ultim punct referitor la stimulente, la incentives. Este vorba despre uh, modul de guvernare al CCP-urilor și um, comisiile de risc. Trebuie um, oferite resursele financiare pentru și de asemenea um, trebuie să existe o bază clară și o implicare în CCP-uri și în comisiile de risc modul de guvernare uh, și de gestionare a CCP-urilor este un factor cheie în determinarea riscurilor la care uh, sunt expuși membrii noștri. Să trecem mai departe acum la transparență. Noi uh, dorim să sporim transparența astfel încât să monitorizăm riscul sistemic și să ne asigurăm că piețele funcționează bine din punctul de vedere al managementului riscurilor. Transparența uh, este importantă, ea trebuie să fie calibrată astfel încât să susțină obiectivele cuprinzătoare, inclusiv menținerea lichidităților. Este nevoie de o transparență completă pentru a crea încredere în sistem și pentru a putea să se opereze cu aceste uh, depozite de tranzacționare. Va exista în continuare acest uh, raport între transparență și lichiditate tranzacțiile pot uh, afecta lichiditățile dacă nu sunt uh, tranzacționate așa cum trebuie. De aceea trebuie să avem grijă cum tranzacționăm la bursă, cum lucrăm cu aceste derivative pentru a nu uh, implica costuri mai mari pentru toți utilizatorii. De asemenea, speculațiile uh, și uh, tranzacțiile uh, celor care uh, lucrează cu asemenea derivative trebuie urmărite. Posibilitatea participanților să comercializeze aceste produse este la fel de importantă ca și posibilitatea uh, utilizatorilor corporatiști să se protejeze. Piețele pot să existe doar pentru că lumea are opinii diferite în, în legătură cu riscul. Fiecare cumpărător este și un vânzător. Dacă începem să limităm participarea la piețe, uh, ducem la scăderea lichidităților și la creșterea costurilor. În ceea ce privește uh, produsele extrabursiere suverane, acestea nu creează deficite bugetare. Acestea facilitează lichiditatea care permite guvernelor să financeze deficitele respective. Uh, riscul de uh, uh, datorii suverane trebuie să fie cântărit față de celelalte riscuri. Noi susținem multe dintre propunerile din raportul Langen. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, ați reușit să terminați cu două secunde în avans. Da, cred că meritați o rundă de aplauze. Uh, și dăm cuvântul acum uh, lui uh, John Elbeck de la Deutsche Bank. Uh, să vedem dacă reușește aceeași performanță în ceea ce privește timpul. Doamnă președinte, membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc uh, pe acest subiect foarte important. Voi pune accentul pe piața de produse derivate extrabursiere, schimbările de care avem nevoie și uh, beneficiile pe care le poate acorda o piață bine organizată. Un context acum. Uh, aceste produse derivate există de peste 25 de ani și sunt utilizate ca practică standard de către majoritatea companiilor din Europa pentru a gestiona riscurile comerciale. Acestea includ expunerea la riscul de uh, schimb valutar, uh, costurile de finanțare uh, asociate cu creditele și uh, riscurile de uh, dobândă pe termen lung. De exemplu, uh, liniile aeriene europene au nevoie de uh, aceste de, produse derivate pentru a finanța uh, și pentru a acoperi costurile carburantului. Companiile și cetățenii sunt beneficiarii acestui sistem care funcționează. Însă, în mod clar, mai avem ceva de făcut și industria își ia în serios datoria de a continua să îmbunătățească aceste piețe prin conlucrarea cu, regul- cu autoritățile de reglementare aici și în străinătate. Vreau să comentez în legătură cu uh, compensarea și colectarea și garantarea în general. Uh, casele de compensare bine capitalizate și reglementate cu uh, proceduri bune de gestionare reduc impactul sistemic al unei incapabilități de plată. Noi avem scopul să creștem proporția de produse derivate extrabursiere care sunt compensate central. Însă asta se poate întâmpla doar acolo unde complexitatea Uh, pe piață nu este prea mare. Corporațiile non-financiare nu uh, depun garanții pe tranzacțiile extrabursiere. o cerință de a forța aceste companii să-și compenseze tranzacțiile ar fi o problemă pentru, ei, pentru aceste companii din punct de vedere al costurilor de regie, finanțare și gestiunea capitalului. Anumite produse extrabursiere nu se, sunt adaptate compensării atunci când nu există o profunzime necesară a pieței. Schimbul extern ar fi un exemplu casele de compensare, membrii și autoritățile de reglementare trebuie să conlucreze pentru a defini care produse sunt potrivite. Și acesta trebuie să fie un uh, efort colectiv. De asemenea, este rezonabil să ne așteptăm că membrii acestor case de compensare trebuie să aibă un cuvânt de spus în felul în care acestea sunt gestionate. Și voi mai face un comentariu pe acest punct. Casele de compensare trebuie să fie bine reglementate. Este important ca acestea să nu uh, Uh, concureze într-o cursă pentru cel mai mic numitor comun. Trec acum la transparență. Uh, problema principală este că piețele uh, extrabursiere au fost opace pentru, pentru autoritățile de reglementare. Pentru prețurile antecomerciale există de foarte multe date pentru a ne uh, pentru a ajuta utilizatorii de pe piață să înțeleagă care este prețul corect. Uh, nu cred că există o problemă cu uh, prețul inițial, însă po- uh, prețurile post-comercializare sunt mai complexe. Industria susține un acces îmbunătățit pentru supraveghetori și extindem acest acces pentru toate clasele de active. De exemplu, în uh, sopurile pe risc de credit, uh, există o dată de bază de date în Statele Unite din 2006. Uh, există, există și o bază de date recent înființată la Stockholm și există planuri pentru o asemenea bază de date similară la Londra. Acestea sunt soluții globale care sunt mai eficiente decât baze de date locale. Însă, bineînțeles că aceste uh, date trebuie să fie bine gestionate pentru a nu aduce atingere lichidităților. Uh, regulamentele europene recunosc deja relația în MIFID și uh, construiesc cadrul legislativ pentru derivatele extrabursiere. Acum, în legătură cu comercializarea. Atunci când vorbim despre standardizare, aceasta este un proces și un cadru legal care să ducă la o piață eficientă. În anumite cazuri, înființarea produselor cu termen standard este, face sens. De exemplu, uh, contracte futures, care sunt tranzacționate la bursă. Pentru mulți utilizatori ai produselor derivate, termenii standard nu sunt aplicabili. Uh, trans, trans, uh, vorbim aici despre compensare, transparență și standardizare pentru a uh, ajunge la soluții adaptate în mod controlat. Toată lumea este de acord că piețele financiare trebuie să fie revăzute pentru a împiedica o nouă criză și am trei idei principale. Transparența pe aceste piețe trebuie să se îmbunătățească, însă transparența trebuie să fie uh, făcută uh, precaut pentru a nu afecta lichiditatea. Compensarea este o uh, modalitate de a reduce riscul sistemic, însă uh, pentru unii actori nu uh, este oportună. Piețele uh, Uh, bursele nu pot să acorde toate instrumentele de gestionare a riscului de care au nevoie utilizatorii finali. Uh, da, am reușit și eu să termin mai repede. Bineînțeles că ar trebui să provoc lumea să vorbească în timpul alocat mai des, spune doamna președinte. Trecem mai departe și să vedem dacă și restul lumii rămâne în timpul alocat. Acum, utilizatorii de la companiile mari, primele șapte și minute și jumătate, uh, are cuvântul uh, domnul Hokan Fiuc, uh, manager la E.ON Energy Trading. Madam Chair, members of the Parliament, Doamnă președinte, membrii Parlamentului, vă mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc uh, în fața dumneavoastră la această audiere. Comerțul cu energie este important pentru a asigura că mari consumatori și producători își pot uh, acoperi riscurile afacerii lor pentru a nu mai fi expuși la volatilitatea temporară și pentru ca riscul privind uh, volatilitatea prețului să nu fie unul prea mare. Dezvoltarea piețelor uh, privind electricitatea și gazul lichid este o politică europeană importantă care va spori competitivitatea și va asigura prețuri competitive pentru consumatorii finali. Deciziile politice referitoare la derivativele OTC trebuie să țină cont de nevoile specifice care se bazează pe mărfurile care sunt tranzacționate și riscurile acoperite. Noi uh, urăm bun venit tuturor propunerilor care doresc să sporească transparența și standardizarea. Îngrilorările noastre se referă la compensarea uh, obligatorie și la um, tranzacțiile de la bursă obligatorii ale unor derivative standardizate. Uh, în calitate de consumatori finali uh, și de utilizatori al derivativelor, acestea uh, implică mai puține riscuri sistemice și deci nu pot fi comparate cu instituțiile financiare. În comparație cu sectorul financiar, eșecul unei companii um, s-a dovedit că are un impact temporar asupra prețului. Acest lucru s-a observat cât se poate de clar în uh, exemplul Enron, când numai unul dintre actorii principali de pe piață au eșuat. Important este ca uh, reglementările de pe piața energetică să asigure siguranța fizică și să furnizeze în continuare uh, produsul pe piață. Dacă este să privim slide-ul prezentat aici, vă voi prezenta cum gestionăm noi managementul riscului. Industria energetică este cât se poate de intensă din punctul de vedere al capitalului și investițiile făcute în uh, active, precum uh, centralele electrice, uh, expun companiile noastre. Apar limite privind riscurile de preț de creditare și de cash flow abordarea acestora trebuie să fie gestionată într-un mod integrat. Trebuie să uh, ne concentrăm nu numai pe riscul de creditare, pentru că acest lucru s-ar face în defavoarea riscului de cash flow sau de preț. Noi avem politici de creditare cât se poate de stricte, care trebuie să se asigure că riscul de creditare este păstrat la un nivel acceptabil. Riscurile sunt gestionate pe piață printr-un mix optim de tranzacții la bursă, derivative OTC și contracte fizice. Ca un exemplu de uh, risc al, uh, privind prețul mărfurilor, um, putem prezenta um, o um, termocentrală pe cărbune care își acoperă uh, riscul vânzând electricitate și cumpărând cărbune și uh, permisii, permise de emisii pe piața viitoare. Noi suntem uh, transparenți în ceea ce privește expunerea noastră și prezentăm acest lucru în uh, raportul nostru anual privind riscurile. În cazurile în care uh, tranzacțiile sunt compensate la o casă de compensare, suntem obligați să um, utilizăm cash. Prețurile de pe piață uh, transformă nevoile de numerar, iar uh, marjele se schimbă și ele și ne dau riscul de cash flow riscul de preț sau riscul de cash flow și combinația de între acestea va crește. De aceea trebuie să uh, vorbim despre optimizare integrată. Dacă este să decidem să păstrăm constant riscul de preț, atunci vom avea un risc de cash flow sporit, ceea ce înseamnă că trebuie să rezervăm mai mult cash și nu, am putea, și nu vom putea folosi aceste lichidități pentru investiții. După cum știți, prețurile pot avea rezultate diferite și noi trebuie să ne asigurăm că avem lichidități pentru incidente posibile pe piață. Dacă, pe de altă parte, ne hotărâm să păstrăm riscul de cash flow constant, atunci trebuie să acoperim mai multe riscuri. În felul acesta crește nivelul de risc, iar investițiile noastre scad. Dacă este să comparăm cu instituțiile financiare, atunci observăm două diferențe principale atunci când vorbim despre impact. Ca utilizatori finali avem o poziție naturală care reiese din investițiile noastre, ceea ce înseamnă că în cazul în care prețul la electricitate crește, uh, marja va crește de asemenea. Este dificil acest lucru pentru instituțiile financiare, dar uh, așa stau lucrurile. Există și o a doua diferență și anume accesul uh, la lichidități este uh, mai redus față de uh, firmele nefinanciare. Dacă am împrumuta mai mult, am avea schimbări în matricea noastră și iată, din nou, a scădea investițiile. Pentru noi, ca domeniu energetic, este important să ne uităm la evoluțiile pieței energetice. Piața, în multe părți ale Europei, nu beneficiază de suficiente lichidități. Introducând compensarea obligatorie, acest lucru ar spori um, povara, mai ales pentru noi participanți la piață și ar încetini dezvoltarea. Uh, cei care, um, actorii care um, tranzacționează mărfuri bazate pe active nu au o asemenea importanță sistemică. Aceste activități de tranzacționare um, sunt uh, concentrate în principal pe reducerea riscului financiar prin acoperirea de riscuri. Același lucru este valabil și pentru cerințele de capital. Dacă ar fi să uh, impunem anumite um, cerințe de capital cu caracter punitiv, um, ar însemna să nu acționăm în mod proporționat. Așa cum s-a spus și la început, vom fi de acord că transparența trebuie să fie îmbunătățită. De asemenea, dorim să vedem și noi pisica și cred că este important ca autoritățile de reglementare să știe ce se întâmplă pe piață atunci când ne uităm la pozițiile unei companii ca a noastră, este important să privim și uh, activele care se află la baza acesteia, pentru că uh, noi folosim realitatea pentru a ne acoperi riscurile fizice. Haideți să ajungem la concluzii. În părerea noastră, managementul riscului nu ar trebui să fie penalizat. Corporațiile ar trebui să fie încurajate să lucreze cu tranzacții de management pentru că uh, stabilitatea financiară și siguranța furnizării, prețul energetic, asigurarea uh, prosperității la nivel de Europa, toate acestea sunt importante. Noi observăm nevoia unei compensări obligatorii numai între două instituții financiare. Și am dorit de asemenea să subliniem în final că activitatea uh, continuare trebuie să se bazeze pe transparență, însă Credem că proporțiile trebuie să se respecte atunci când se creează regulamente pentru ca toți participanții la piață să beneficieze de ele. Vă mulțumesc! Mulțumesc și, în fine, domnul Richard Rayburn, care este președintele Asociației Europene a Trezorierilor Corporativi. Domnule Rayburn, aveți cuvântul. Madam Chair, thank you for this invitation. I will first explain our interest in this issue and then address four questions I hope Uh, doamna președinte, vă mulțumesc pentru această invitație. Este o mare bucurie de a vorbi în fața Comisiei Econ. Um, Asociația Europeană a Trezorierilor Corporativi aduce la oaltă asociații de trezorerie din 17, 17 state membre. Um, acolo unde au loc schimbări majore, uh, noi ne interesăm de ele și încercăm să încurajăm rezultatele sensibile. Interesul nostru în propuneri este cât se poate de simplu. Cum, după cum au fost ele subliniate la început, am observat implementarea care um, ar fi secat fondurile din partea companiilor europene pentru um, garantările de numerar am uh, dorit ca acest lucru să atenueze riscul dar acest lucru a reprezentat o amenințare pentru obiectivele Uniunii Europene privind creșterea și ocuparea. Asociația noastră sprijină angajamentele G20. Este cât se poate de clar pentru noi că trebuie să se mai facă multe pentru a se um, ajunge la obiectivele uh, propuse. Um, de asemenea, accentul pe Wall Street este unul important. Crizele criza care a avut loc în domeniul derivativelor um, a avut loc nu numai în domeniul instituțiilor financiare, ci peste tot. Este important să asigurăm locurile de muncă, pentru că aici se găsește creșterea și în felul acesta se reduc riscurile. Din punctul meu de vedere, ar fi o mare greșeală a Uniunii Europene să omită um, o excludere uh, de la regulament a consumatorilor uh, finali privind standardizarea și uh, compensarea centrală. Pentru că, fără o acceptare, riscurile nu vor mai fi acoperite în aceeași măsură de companii și, iată, vor apărea probleme. Proiectul de raport al domnului Langen a abordat o serie de aspecte cheie. Amendamentele înaintate au încurajat discuția. Uh, sunt multe întrebări uh, centrale care vor fi dezbătute. Aceste întrebări se referă la cum și de ce uh, folosesc consumatorii și utilizatorii final derivativele. Aceasta este o întrebare la care mai trebuie să găsim răspunsul. De ce folosim derivativele? Răspunsul esențial este că acestea sunt utilizate pentru a reduce riscul, nu pentru a specula. Ce riscuri um, sunt implicate aici și de ce um, nu implică speculație și risc? Nu vorbim aici despre um, import și export, ci vorbim despre uh, rentabilitate pe piețele internaționale, rentabilitatea pe care trebuie să o obțină companiile care fac împrumuturi. Uh, Derivativele asigură anumite fonduri care pot fi transformate în uh, moneda națională fără niciun fel de risc uh, pentru împrumuturile care au fost făcute. Companiile uh, insistă să se minimizeze toate riscurile și acesta să fie obiectivul uh, riscului, uh, managementului riscului uh, la nivel de trezorerie. Acest uh, abordare este documentată prin politici și proceduri și confirmă um, declarațiile publicate în domeniu. Uh, de multe ori uh, vorbim despre perspective tehnice. Răspunsul este unul simplu. Acoperirea riscului, hedging, uh, ameliorarea riscului, creează cu siguranță um, o oarecare certitudine. Un exemplu tiplu de, tipic de hedging este următorul. Un stat membru angajează 24.000 de persoane. 25% din acțiunile acesteia sunt importate și sunt tranzacționate în principal în dolari. Deci apar riscuri serioase. Întreba, această companie spune public că managementul acestor costuri prin hedging este esențial pentru a reuși să își păstreze deciziile de business. A doua întrebare care se pune este cum sunt folosite derivativele um, riscurile trebuie să fie um, reduse de către companii și um, de aceea se observă o nevoie de nestandardizare a produselor pentru ca acestea să fie compatibile cu riscurile care apar în domeniul afacerii respective. Uh, de asemenea, companiile folosesc derivativele pentru a crește rentabilitatea financiară a unei companii. Așa se întâmplă peste tot în lume. Și pentru a completa uh, această contabilitate a OTC-urilor cu uh, cash flow-urile care uh, există în contabilitate, um, trebuie să se desfășoare toate aceste procese. Vreau să subliniez că nu există niciun element de speculă sau de comercializare în utilizarea acestor derivative. În al treilea rând, ne putem întreba, există vreo dovadă că utilizatorii finali cauzează riscuri sistemice? Înțeleg cât se poate care sunt îngrijorările legiuitorilor referitoare la riscul sistemic, însă cred că atâta timp cât uh, utilizatorii finali um, sunt uh, îngrijorați, acest demon este unul imaginar. Sunt două diferențe fundamentale între sectorul financiar și economia reală în ceea ce privește eșecul organizațional și de acestea trebuie să țină cont. Uh, să fac comparații între companii și putem vorbi despre diverse moduri de eșec și de asemenea despre uh, perioade de timp diferite. Însă nu numai uh, domeniul financiar joacă un rol important aici, ci uh, interconectarea uh, dintre toate instituțiilor. Băncile uh, nu, so- nu ies din afacerea respectivă ca un uh, rezultat al expunerilor uh, către uh, companii individuale. De aceea, uh, sunt de părere că atunci când vorbim de risc sistemic în ceea ce privește utilizatorii finali, această afirmație nu este suficient de uh, bine argumentată. De asemenea, se pune întrebarea dacă IMM-urile ar trebui să fie tratate în mod diferit. Parlamentul are dreptate să fie îngrijorat uh, referitor la poziția IMM-urilor, însă cred că nu există niciun motiv pentru care acestea să fie tratate în mod diferit față de companiile mari um, provocarea cu care se confruntă Comisia și Parlamentul este aceea de a uh, realiza o structură de reglementare care să reprezinte un cadru bun și să ajute la reducerea riscului sistemic. Trebuie să vedem care este definiția utilizatorului final. Aceasta uh, poate fi înțeleasă într-un sens larg și acest lucru este important. Uh, Sper că Comisia și propunerile sale uh, vor uh, înțelege această definiție și astfel uh, vom putea face progrese pe această direcție. De asemenea, mă aștept ca autoritățile de reglementare să răspundă la aceste provocări um, și cred cu tărie că transparența este modul în care trebuie să procedăm uh, mai departe. Sper că am explicat cât se poate declar că este vorba despre o atenuare a riscurilor și nu despre comercializare sau speculă în această situație. Și sper că toată lumea va înțelege care este importanța acestor lucruri. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Am făcut o listă a celor care doresc să intervină și să pună întrebări uh, și vom încerca să dăm cuvântul tuturor. Mai întâi uh, îi dau cuvântul domnului raportor uh, Langen. Mulțumesc uh, experților care ne-au prezentat o imagine de ansamblu actuală asupra acestui subiect și uh, în completarea multor uh, declarații care au provenit din domeniul economic, vreau să vă mulțumesc pentru că nu ați argumentat unii împotriva altora, dar cu toate aceasta ați reușit să aduceți pe tapet toate problemele din acest domeniu. A existat acord în ceea ce privește uh, nevoia unei reglementări mai bune. Nu am auzit pe nimeni care să pună sub semnul întrebării această nevoie. Au existat diferențe între uh, atunci când s-a vorbit despre ce se poate standardiza, standardizarea proceselor, a produselor sau doar a cadrului legislativ. Trebuie să mai lucrăm la acesta și Comisia uh, este abia la prima parte a propunerilor sale legislative, mai ales în ceea ce privește CCP-urile pe care dorește să le evalueze din acest punct de vedere. Trebuie să ne întrebăm în cât de departe merge o standardizare. Și, uh, de asemenea, dacă vorbim despre compensare bilaterală sau nu și în ce măsură. Apoi, încă o dată, ă, întrebarea referitoare la CCP-uri. La început s-a spus că ar fi bine ca în fiecare ă, domeniu ă, monetar să existe un astfel de, o astfel de autoritate. Iată că se pune întrebarea numărului a celor care vor participa, a situației de concurență, a interoperabilității, pentru că ne întrebăm dacă interoperabilitatea activitatea nu ar putea să sporească ulterior din nou riscul sau joacă doar uh, un rol central în zona euro în aceleași condiții nu vorbim despre o situație uh, concurențială uh, deficitară sau poate ar trebui să fie mai multe asemenea autorități și unul dintre experți a adresat o întrebare pe care ar vrea să o abordăm mai în detaliu la un moment dat și anume aceste CCP-uri pot fi ele uh, tratate ca o bancă, pot uh, acestea să aibă propriul lor capital, să fie transparente. Uh, ar fi o propunere bună ca CCP-urile să uh, obțină o licență de bancă, pentru că acesta este un amendament care a fost înaintat. În ceea ce privește transparența, da, uh, suntem cu toții de acord referitor la acest lucru, însă de multe lume s-a spus că transparența pe piață este importantă, transparență pentru autoritățile de supraveghere, dar și transparență pentru toți concurenții, pentru toți competitorii și trebuie să vedem unde vorbim despre protecția datelor și unde de concurență, fără ca uh, funcționalitatea și eficiența să fie prejudiciate. Apoi s-a spus relativ puțin referitor la o parte importantă din punct de vedere, de vedere politic al derivativelor OTC, pentru că nu s-a vorbit de ele din perspectiva asigurărilor și cred că uh, ar fi bine dacă um, s-ar vorbi și despre această perspectivă, despre perspectiva acestor derivative OTC atunci când un credit eșuează. Pentru că um, este vorba despre um, asigurarea creditelor, contextul actual, cazul Greciei. Aș dori să văd care este evaluarea experților. Ar trebui să reglementăm în mod special această asigurare a creditelor, fără ca aceasta să fie inclusă într-o reglementare generală. Cam acestea ar fi întrebările mele introductive. Vă mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc. Cred că, așa cum spuneam, vom avea foarte multe întrebări și acum voi da cuvântul uh, raportorilor din umbră. Primul, domnul Dominic Cit, uh, din partea grupului socialist. Mulțumesc, doamnă președinte. Am câteva întrebări foarte scurte. În primul rând, ascultam pe domnul Jue și dacă nu mă înșel, într-un anumit punct s-a referit la casele centrale de compensare pentru zone cu monedă comună. Ce înseamnă asta Uh, din punct de vedere al euro și al zonei euro. Mai mult, aș vrea să uh, întreb pe oaspeții noștri ce cred ei despre guvernanță. Cum putem reforma guvernanța caselor centrale de compensare? Și ultima mea întrebare ce posibilități există de extindere a platformelor electronice de uh, tranzacționare prin incorporarea în acest standard, care evident se referă la aceste platforme electronice de tranzacționare, includerea a tuturor derivativelor care sunt comercializate, atât uh, în cadrul piețelor reglementate, cât și în afara piețelor reglementate. Președintele, mulțumesc. Case Swinburne. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, uh, domnule Langen, pentru organizarea acestui, uh, acestei audieri. Mi se pare foarte important că am avut ocazia să ascultăm vorbitori atât de diferiți și cred că fiecare a avut propria perspectivă. Uh, adesea, când se vorbește despre auzim vorbindu-se despre IMM-uri și de utilizator final, dar pentru că au fost deja două discursuri foarte importante pe această temă, eu mă voi uh, uh, abține pentru că nu aș putea să spun nimic mai interesant decât au spus ei. Interesant mi se pare însă propunerea unui depozitar european unic și poate puteți să-mi explicați mai mult uh, cum, dacă n-ar exista un astfel de uh, depozitar, să structurăm cât mai bine lucrurile ca să asigurăm un acces geografic egal la acele date. Și de asemenea s-a menționat acest concept de diferențiere a reglementărilor atât în ce privește tipul produsului, clasa de activ și volumul utilizatorului. Vreau să știu dacă dumneavoastră considerați că uh, autoritățile reglementare globale ar putea impune un model uh, general și dacă uh, reglementarea ar trebui să fie directă sau să se facă prin utilizatorii, prin furnizorii de servicii financiare și cum uh, uh includeți strategia uh, fondurilor de risc speculativ uh, în această perspectivă. Doamna președinte, mulțumesc. Cred că am putea acum să avem o primă rundă de răspunsuri. Vreau doar să subliniez de câteva ori problema Uh, caselor de clearing centrale uh, a apărut și e un lucru pe care l-a menționat domnul Jue și a spus că nu este uh, neapărat și opinia organizației pe care o conduce. Deci ați putea să spuneți mai multe despre riscurile implicite pe care le au băncile centrale pentru că sunt furnizori de lichiditate Uh, ținând seama de faptul că multe uh, produse derivate uh, se întind pe mai multe jurisdicții și chiar și pe mai multe zone monetare. Și evident, asigurările de risc valutar sunt una dintre ele. De exemplu, toate prețurile care sunt uh, în dolari la, la produse cum e petrolul, de exemplu, ce să, ce, care e concluzia logică? Că tot clearing-ul ar trebui să se facă, toată compensarea trebuie să se facă în dolari în Statele Unite? Asta ar fi concluzia logică, nu? Deci e cumva uh, problema de care nu reușim să scăpăm și întrebarea la care nu reușim să dăm un răspuns care e cea mai bună soluție, să avem case de clearing centrale în fiecare zonă monetară sau să facem uh, compensarea într-un mod cât mai practic și să evităm problemele puse de interconectarea piețelor. Deci aș da mai întâi cuvântul domnului Joe pentru că știu că este presat de timp de asemenea. Voi încerca să vorbesc cât mai pe scurt. Dumneavoastră decideți, doamnă președinte. Eu vreau să vă uh, asigur, doamnă președinte, că fie că vor fi sau nu în dolari, vor fi întotdeauna camere de uh, compensare în Statele Unite. Ele sunt foarte influente. Întrebarea adevărată este ce trebuie făcut ca să nu fie în dolari. Asta e problema reală. Și aici răspund domnului Domenici. Domenici începând din momentul în care aveți contracte care vor fi eh, denominate în euro și pornind de la momentul în care lichiditatea va fi asigurată de o bancă centrală în euro pentru a preveni incidentele de plată, de la momentul acela va trebui să aveți un anumit număr de de eh, cereri în marjă și acestea se vor face către Banca Centrală, începând cu momentul în care va trebui să existe cineva care să verifice uh, condițiile de prudențialitate ale unei case de compensare sau a mai multor case de compensare, din momentul în care va exista o influență mai puternică față de anumite zone și eu, cum spuneam, uh, din punct de vedere personal, sunt favorabil idei de a avea camere de compensare în zona euro din motive uh, atât practice cât și politice și de suveranitate uh, cu condiția ca Statele Unite să nu decidă să-și creeze propriile lor instrumente. Sigur, ei uh, au anumite interese și un anumit control prin intermediul dolarului, au anumite organisme de compensare și de înregistrare. Vrem și noi să avem același lucru în zona noastră ca să fim mai puțin dependenți și mai bine organizați. Aceasta este viziunea mea, uh, dacă vreți, și politica acestui, asupra acestui subiect, pentru că dacă vreți, până la urmă, uh, în acest sistem facem și politica. Al doilea comentariu Uh, asupra ceea ce a fost spus de către uh, europarlamentari, mi s-ar părea important să avem suficientă flexibilitate, menținând în același timp un acces echitabil și corect. Pentru că eu aș vrea ca diferitele instituții să fie acoperite din punct de vedere al riscului și uh, să se facă acest lucru luând în considerare specificitățile diferitelor piețe. A explicat aici cineva specificitatea unei piețe cum este cea a energiei, de exemplu. Deci trebuie o anumită flexibilitate în uh, procedura de compensare și de înregistrare. Ca să răspund observațiilor uh, domnului Langen, care sunt foarte uh, pertinente, cred realmente că trebuie aprofundată noțiunea de standardizare. S-a spus acest lucru și de către ceilalți intervenienți, standardizarea proceselor, a cadrului juridic, produsele, și să vedem până unde pot merge ele. Eu cred că grupul pe care îl conduc, Sezar, trebuie să studieze mai aprofundat avantajele pe care le-ar presupune existența unui anumit număr de camere de compensare și interoperabilitatea lor. Și ce a spus domnul Langen e foarte important. Există destule riscuri, ca să vă spun foarte clar, într-o concentrare destul de mare, dar și într-o segmentare foarte mare. Așadar, uh, pentru a lupta cu aceste riscuri vor trebui exigențe de prudențialitate și fonduri proprii foarte serioase pentru a face față acestor riscuri sistemice care pot deveni foarte puternice. În același timp, sunt favorabil uh, și față de un alt lucru care s-a spus aici, din nou, din punct de vedere personal, Cred că unele dintre aceste case de compensare trebuie tratate ca niște instituții de credite cu uh, exigențe legate de fonduri proprii și cu licențe care să le fie atribuite, exact cum se atribuie o licență bancară, fără să devin prea tehnic, aș vrea să mai fac două ultime observații. Prima este că mi se pare important să facem o distinție între uh, ceea ce uh, considerăm a fi uh, instituții financiare și ceea ce sunt utilizatori finali. Cei care s-au exprimat în numele utilizatorilor finali, întreprinderi, practic, companii, Uh, au toată atenția mea, îi ascult cu multă atenție și uh, comitetul pe care îl conduc uh, le va da atenție și cred că în măsura în care va fi justificat, uh, mi se pare uh, că trebuie să luăm în considerare un tratament diferit, pentru că nu sunt în aceeași situație. Și domnul Langen a spus în, acel, în raportul său că nici IMM-urile nu sunt în aceeași situație cu instituțiile de credit. Deci acolo nu putem să le obligăm pe toată lumea să compenseze tot. Și trebuie să facem o diferență între uh, instituțiile cu risc sistemic și cele care nu au niciun fel de risc sistemic. În, ultim, în al doilea punct începește datoria suverană și instrumentele suverane. Ca să-i răspund domnului uh, Langen, cred că asta trebuie să intre în mecanisme de compensare. Nu cred că vom putea interzice toate așa numitele credit default swap, asigurări de neplată a creditelor, cred că, ă, în schimb, acestea trebuie să intre în domeniul compensării ca operatorii să aibă informațiile necesare, să există mai multă ă, transparentă și cred că ă, autoritatea de reglementare va trebui să și va ști să fie fermă în acest subiect. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doamna președinte, mulțumesc. Cred că va trebui să fim mai conciși, dar uh, domnul juri trebuie să plece mai devreme și nu trebuie să răspundem toți la toate întrebările. Știu că Clive Masters dorește să ia cuvântul. Uh, domnule Paulson, doriți și noastră? Cred că e ușor dacă păstrăm aceeași ordine, că altfel uh, ne încurcăm. Uh, first on the... Mulțumesc în legătură cu uh, valuta. Am o opinie de vreme ce reprezint Casa de Compensare din Stockholm și uh, compensăm șase valute. Nu avem o bancă centrală și nu avem autorizare separată în fiecare stat, dar suntem mulțumiți de gestionarea de risc care decurge din procedurile noastre. Există două concluzii. În primul rând, fondurile băncilor centrale sunt mai bune pentru că sunt mai sigure, însă nu sunt necesare pentru a, avea o casă de compensare sigură și robustă. Regulile de funcționare se asigură că toate procesele necesare și de acces sunt implementate, însă nu depinde o bancă centrală și de asemenea se ajunge la un context asemănător pentru toată lumea. Este foarte important ca Uniunea să trateze toate statele în mod egal și să, nu, și să ai posibilitatea să îți bazezi societatea în uh, orice stat. Trebuie să avem un acces uh, de la mai multe jurisdicții spre Banca Centrală. Uh, pot să comentez și asupra celorlalte întrebări? Da, dar nu trebuie să răspundeți la toate întrebările, doar cele care au fost cele mai relevante pentru dumneavoastră, pentru că altfel nu vom ajunge să dăm tuturor cuvântul. Mai există încă de trei ori pe atâtea întrebări care mai rămân. Uh, încă două răspunsuri rapide. Dacă CPC-urile ar trebui să fie reglementate ca băncile? Nu. Uh, Casele de compensare centrale sunt, uh, au un rol specific pe piață și trebuie să fie reglementate ca atare. Poate că multe, de, multe dintre aspectele din reglementări vor fi asemănătoare cu cele pentru reglementarea băncilor, însă există diferențe și este important să fie tratate uh, casele de compensare separat. Noi suntem pentru concurență și vrem să avem mai multe case de compensare în Europa și nu una singură. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează Blythe. Ca să revin la prima întrebare în legătură cu fragmentarea contrapărților centrale în uh, probleme suverane. Un, punct, un lucru important este că registrele de tranzacții și contrapărțile centrale nu coincid întotdeauna contrapărțile centrale sunt uh, principii care acționează ca un fel de contrapărți. Un registru de tranzacții este doar un, un registru cu informații. Cred că ar trebui să fie posibil să, să fie rezolvată problema în legătură cu împărtășirea adecvată de informații în diverse teritorii în mod satisfăcător. A existat un exemplu, în cazul DTCC, un uh, registru de tranzacții care a făcut un anunț spontan că vor pune la dispoziția oricărei autorități de reglementare uh, informații pe baza interacțiunii mele cu autoritățile de reglementare din lume. Mi se pare că va exista un consens puternic că împărtășirea uh, Uh, informațiilor din registrele de, inform- de, registrele de tranzacții, fie că uh, sediul fizic era în Europa sau în America, o uh, asemenea împărtășire a informațiilor ar fi susținută puternică, puternic și de asemenea se susține participarea și însă acest lucru se poate face dacă registrele sunt dispuse să acorde informațiile. În ceea ce privește contrapărțile centrale, există un argument economic pentru a evita fragmentarea în exces, pentru că se pierde eficiență și se poate contribui la risc. În, în general, obiectivul ar fi să se minimizeze numărul de contrapărți centrale eu aș uh, recomanda una pe tip de act, pe clasă de activ. Nu este vorba de o regiune geografică unde se execută tranzacția sau entitatea care uh, execută uh, caracteristicile de risc. Deci, uh, recomand o reglementare centrală a contrapărților centrale pentru a încerca să le minimizăm pe clasă de active pentru a nu avea mai multe asemenea contrapărți în diverse regiuni. O altă întrebare care mi-a fost, cred că mi-a fost adresată pentru că era pe subiectul meu, în legătură cu abordarea flexibilă la stabilirea obiectivelor de procente pentru entități relevante sistemic. De exemplu, JP Morgan este uh, relevantă și noi credem că ar trebui să se compenseze un proces, un anumit procent. Mi se pare că este uh, de dorit și fezabil, pentru că, în primul rând, se uh, elimină stimulentul unui, unei contrapărți centrale și unui stimulent de piață să își fac tranzacțiile mai complexe tocmai pentru a evita o anumite, o anumită, o anumită transparență. eu pot să decid ce produs să compensez bazat pe caracteristicile lor și cât de compensabile sunt. Acest lucru mi se pare fezabil pentru că în lumea contemporană, unde nu avem puteri de reglementare, abordarea la nivel de prin combinarea Rezervei Federale în Statele Unite și NFSA uh, s-a cerut dealerilor să facă acest lucru. Sau s-au făcut anumite angajamente de către comunitatea dealerilor ca un procentaj din ce în ce mai mare din activitatea lor să fie compensată central. A fost uh, prea puțin, prea târziu, pentru că atunci când s-a lovit criza, uh, problema nu era rezolvată. Însă acest sistem exista deja. Nu sugerez că nu avem nevoie de regulament, sugerez că regulamentul poate fi folosit pentru a continua această practică. Este un lucru fezabil și foarte practic. Însă nu uh, trebuie definit nimic ca fiind standardizat într-o piață care evoluează foarte rapid. Mulțumesc foarte mult! Mai dorește altcineva să intervină? Domnule Elbeck? Încă un punct pe problema CPC-urilor și nu știu dacă veți parcurge și restul întrebărilor înainte să trecem la următoarele întrebări, însă chestiunea guvernanței și CPC-urilor, uh, să pot să revin pe acest subiect mai târziu. Domnul Rayburn, dacă doriți să interveniți, aș dori să revin la doamna Swinburne și a doua întrebare pusă. Cum diferențiem în funcție de volum? Cred că ne întrebați dacă este posibil un model flexibil. După părerea mea, există două probleme cheie. Una adresată utiliza- utilizatorilor finali și o întrebare pentru reglementatori. Uh, un, prima întrebare, dacă se uh, utilizează instrumentele derivate pentru a atenua riscul, nu cred că o majoritate de utilizatori finali vor spune acest lucru, că da. Ace- și a doua întrebare care trebuie pusă autorității de reglementare este dacă există o probă reală de uh, risc sistemic atribuită utilizatorului final. Și eu cred că nu prea există vreo probă ca că utilizatorii finali nefinanciari duc la un risc sistemic. Uh, eu aș spera ca pragul de excepție să fie uh, că mm, utilizatorii finali nu creează risc sistemic. Foarte bine, revenim atunci la deputați, pentru că poate vor mai apărea uh, întrebări pe guvernanțe și putem reveni pe acest subiect mai târziu. Da, la primul punct în legătură cu CPC-urile din zona euro și punctul de risc menționat de Blair, ați vorbit despre instrumentele derivate pe materii prime, punctul cheie este că, din punct, multe puncte de vedere, nu funcționează și este periculos să se creeze un asemenea precedent. Japonezii care încearcă să reîntoarcă swap-urile pe yen la Tokyo și nu mi se pare un lucru benefic pentru piață și nici pentru economia reală. Nu sunt de acord cu această idee. Mulțumim. Uh, citesc numele celor care vor urma în două grupe. Jürgen Kruth, Annie Podimata, Udo Bullman and Catherine Styler, and I think I'll take și cred că vă voi lua ca prim grup și după aceea, dacă se va întoarce și dacă mai este altcineva care vrea să intervine, Pascal Ești eh, raportor din umbră, aveam pe Sven în locul tău, însă te pot introduce în primul grup. Bine. Acum, atunci îi dau cuvântul domnului Clut. Mulțumesc și mulțumesc și uh, experților pentru informațiile transmise. Am două întrebări succinte. Ați subliniat mereu că sunteți în favoarea transparenței, în același timp ați uh, relativizat acest lucru uh, spunând că da, transparență, dar nu prea multă. Și pe mine mă interesează dacă puteți să stabiliți limita de durere în ceea ce privește dimensiunea transparenței, dacă puteți să definiți asta mai clar, pentru că altfel mă întreb dacă afirmația noastră nu ar putea fi privită ca o um, afirmație retorică. Uh, aceste figuri de stil retorice, sigur, uh, în principiu suntem de acord cu ele, dar când lucrurile devin concrete, nu mai uh, continuăm. Deci mă interesează unde devin lucrurile concrete. Și în al doilea rând, eu înțeleg uh, foarte bine că în afacerile pe care le aveți uh, există anumite riscuri pe care doriți să le gestionați. O întrebare concretă. Am uh, aflat care este fundalul acestui audieri și anume riscurile mari care există în prezent în economie. Vă puteți... Uh, gândi la niște alternative care uh, să vină astfel încât să nu constituie un asemenea factor de risc. Vă mulțumesc. Ok, Pascal, if you want to... Pascal, dacă dorești cuvântul acum. Mulțumesc. Da, două întrebări pentru domnul Jue în special. Prima, privind interoperabilitatea, în ce măsură avem o casă de compensare sau două case de compensare în Europa, acestea ar trebui să fie sau nu interoperabile cu cele situate în afara Uniunii Europene? Dacă da, cu ce condiții, ce riscuri vedeți aici uh, de punct de vedere al dificultății de supraveghere a unei camere care este interoperabilă. Și a doua întrebare se referă în special la CDS-uri, la asigurările de risc de credit. Am uh, văzut că în istoria recentă, dacă iau exemplul AIG, atunci când a trebuit ca asiguratorul care vindea aceste CDS-uri și care ar trebui să acopere uh, riscul, a fost în situația de a trebui realmente să plătească clientului, el n-a putut să facă acest lucru pentru că la rândul lui era supus unui risc sistemic. Uh, deci CDS-urile ca produse de asigurare împotriva unui risc de neplată și-au arătat în mare măsură ineficacitatea și aș vrea să știu ce credeți în legătură cu propunerea următoare. Putem să ne imaginăm că atunci când o instituție financiară uh, emite CDS-uri, fie că e vorba de o bancă sau de o companie de asigurări, acestea să fie supuse unui fel de test de stres care să arate impactul uh, non-plății uh, acelei întreprinderi asupra uh, întregului sistem și asupra, capacit- asupra riscului pe care nu poate să-l uh, acopere. Pentru că dacă constatăm că nu îl poate acoperi, atunci nu mai are voie să vândă CDS-uri. Deci, ce părere aveți despre astfel de propunere? Doamna președinte, mulțumesc, Ani. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Juie, ați uh, vorbit despre această casă centrală de compensare și uh, ați spus că ar fi, ar fi inacceptabil ca autoritățile de reglementare să nu aibă acces direct uh, la toate informațiile necesare, pentru că, dacă nu se întâmplă așa, piețele nu pot fi gestionate. Și cred că ați spus asta și în contextul crizei Elene avem aici diversi reprezentanți, experți din diferite domenii care au exprimat păreri diferite. Cum stau lucrurile în ceea ce privește instrumentele derivate extrabursiere, uh, mai ales în ceea ce privește CDS-urile? Avem de-a face cu o situație acutizată în contextul îndatorării elene sau mai degrabă, ce se poate întâmpla în prezent? Ce s-ar întâmpla dacă am avea în prezent o asemenea casă centrală de compensare. Ar fi situația alta. Mulțumesc! Udo Bowman și Catherine va pune întrebări în următorul grup. Mulțumesc, doamnă președinte. Colegul Langen a formulat întrebarea introductivă, astfel încât i-a întrebat pe participanții la panel următorul lucru. Sistematic discutăm despre produse, despre uh, servicii sau despre cadrul juridic. Cred că la această întrebare nu s-a răspuns încă în mod corespunzător și aș vrea să revin asupra acesteia și aș vrea să încep cu produsele. Pentru că aici suntem reprezentanți ai branșei, ai consumatorilor, utilizatorilor finali, dar și ai autorităților de supraveghere și reprezentanți ai Parlamentului European care reprezintă o punte către cetățeni și cetățenii înțeleg foarte puțin uh, în ce măsură au sens toate produsele care ajung pe piață. Și aș vrea să adresez întrebarea pe care a adresat-o și un comisar atunci când a observat tendința în creșterea prețurilor la benzină. Uh, se pare că ar fi fost acțiuni economice în spatele acestei creșteri care ar fi putea face cu inițiative de speculă și nu cu uh, niște motive um, rezonabile. Și mă refer aici și la produsele agrare și la cele alimentare, pentru că este o mare diferență dacă cineva face parte într-o anumită branșă și produce alimente și se asigură în acest domeniu, sau dacă se face speculă în defavoarea anumitor persoane care au nevoie de alimente. Și atunci, în, cauza, în cazul unor uh, credite neplătite, poate să-mi explice cineva cum ar putea să fie uh, bine din punct de vedere social să avem de-a face cu CDS-uri, fără însă să avem documente corespunzătoare care este sensul acestei acțiuni. Sper că um, s-a înțeles clar, pentru că eu aș dori să-mi, să-mi răspundă domnul Joyeux cum uh, abordăm produsele pentru a putea diferenția care este utilitatea uh, la de partea participanților la piață și cum putem să evităm uh, efectul destructiv al acestora. Mulțumesc! Right, uh, thank you very much. Mulțumesc. Vom trece din nou întâi la domnul Juie, care este invitat să răspundă, astfel încât el va putea să răspundă înainte de a trebui să plece și apoi vom trece la ceilalți reprezentanți. Domnule Juie. Mulțumesc, o să încerc să răspund pe scurt. O să încerc să răspund pe scurt, doamna președinte. <clears throat> La întrebarea domnului Cud, cred că profesioniștii care sunt alături de mine aici uh, își vor avea propria opinie. Cred că uh, transparența trebuie să fie cât mai mare cu putință. Deci dorim maximul de transparență. E adevărat că în anumite cazuri, și acest lucru a fost spus de domnul Polson mai ales, ne găsim în situația de a trebui să arbitrăm între transparență și lichiditate, pentru că știți că uh, Uh, vorbim de ordine de o asemenea magnitudine încât e dificil să uh, cunoști valoarea lor fără să nu ai deja o influență sistemică asupra pieței și fără să ai nevoie să asiguri în anumite cazuri lichiditatea pentru un număr de operatori, utilizatori industriali și așa mai departe. Cred așadar că trebuie să reflectăm la excepții în acest domeniu, știind, uh, pe de altă parte, că ceea ce știu uh, profesioniștii, și anume că pentru uh, autoritățile reglementare uh, transparența trebuie să fie cât mai mare cu putință. Există două elemente în ce privește interoperabilitatea. Uh, vom uh, încerca să uh, găsim o soluție cât mai bună, dar există într-adevăr o creștere a riscului dacă conectezi o casă de compensare cu alta. Deci cu, câtă, um, cu cât e mai mare interconectarea și interdependența, cu atât uh, cresc și riscurile uh, dacă fără să ai și garanția că accesul la piață va fi echitabil. Acest lucru este subliniat în raportul domnului Langen și spun și eu acest lucru. Asta pune o problemă. De asemenea, există probleme tehnice și juridice importante privind controlul riscurilor. În ce privește testele de stres, eu sunt favorabil. Acest lucru cred că a fost invocat și în raportul domnului Langen. Uh, cred că este una dintre lecțiile pe care trebuie să le învățăm din criza uh, pe care am uh, traversat-o și să trecem realmente la implementarea acestor teste de stres și poate să testăm și capacitatea camerelor de compensare pentru a uh, suporta anumite uh, riscuri de contrapartidă, mai ales în cazul CDS-urilor. Uh, în cadrul uh, instituției pe care o conduc, suntem favorabili uh, uh ideii unor mecanisme de compensare și de înregistrare care să se impună pe piața CDS-urilor. Totuși, Astăzi știți că există anchete în curs, există autorități de reglementare care fiecare pe domeniul său examine, examinează situația, dar nu există o viziune globală în ce privește mai ales uh, criza din Grecia. Și asta e una dintre dificultățile pe care le-am subliniat. Sentimentul meu, personal, este că acest element nu a, avut o, nu a fost o cauză principală, dar a fost cu siguranță un factor de amplificare a problemelor de pe piață. Asta e clar și s-a explicat foarte, tare, foarte bine acest lucru, pentru că piețele au o anumită tendință către speculație. E un lucru natural, sigur, poate fi considerat bun sau rău, dar el există și cu siguranță că a avut, așa cum spuneam, un efect de amplificare a crizei uh, Greciei. Indiferent ce putem spune despre ce s-a uh, întâmplat acolo, și nu, dar nu este funcția și uh, capacitatea mea și locul meu să, să mă refer la acest lucru aici. De asemenea, cred că dificultatea va fi să vedem ce va fi util operatorilor de pe piață și care sunt produsele care sunt uh, neîndoielnic interesante pentru instituțiile financiare, uh, dar care, pe de altă parte, nu răspund întotdeauna și la cerința uh, de a acoperi riscul. Aici cred că există o divergență între autoritățile de reglementare, între anumite uh, culturi profesionale, să zicem așa, și profesioniștii din lumea finanțelor, uh, pentru că trebuie să facem această distinție față de întreprinderile non-financiare, companiile non-financiare, și uh, sunt absolut de acord cu ce au spus diversi reprezentanți ai uh, uh, comunității profesionale, știind că nu tot poate fi standardizat, trebuie să vedem cum putem fi cât mai ambițioși din punct de vedere al standardizării. Asta din perspectiva autorității de reglementare. Vă mulțumesc. Very much. Um... Mulțumesc. Am avut câteva întrebări referitor la interoperabilitate. Cred că aceasta este o chestiune importantă, așa încât dacă experții doresc să se implice mai mult pe acest subiect, vă rog, probabil că Puteți să vorbiți și despre aspecte de risc și guvernanță în acest context. Mi se pare că acestea sunt subiecte potențial relevante în context. Domnule Paulson, doriți să luați cuvântul ca următorul vorbitor? Da. Și mulțumesc. În ceea ce privește interoperabilitatea, noi sprijinim competiția în acest spațiu și interoperabilitatea este o cale bună de a avea competiție între CCP-uri uh, și trebuie să ne asigurăm că piețele au soluții bune în acest sens. Însă recunoaștem că există chestiuni de risc care trebuie să fie tratate cu atenție. CCP-urile trebuie să atenueze riscurile și nu trebuie să li se permită să le sporească. Deci, noi sprijinim interoperabilitatea, dar credem că trebuie să avem o abordare prudentă pentru a ne asigura că lucrurile sunt făcute cum trebuie. Doriți să răspundeți și la celelalte întrebări? Nu trebuie, dar dacă aveți vreun răspuns, ce deseuri... în ceea ce privește CDS-urile, noi nu suntem implicați în uh, compensarea CDS-urilor, poate că suntem singurii care nu suntem implicați în această direcție, însă pe moment nu facem asta. La modul general, nu cred că ar trebui să fie reglementări speciale, specifice, uh, pentru anumite produse specifice. Cred că reglementările care sunt în vigoare acum sunt suficient de generale pentru a acoperi toate produsele. Mulțumesc! Blythe? În ceea ce privește CDS-urile, cred că una dintre recomandările pe care um, am auzit-o de multe ori și cu care este multă lume de acord se referă la transparență. Noi insistăm la o transparență obligatorie de 100%, uh, atâta în măsura în care este uh, posibilă din punct de vedere tehnologic către autoritățile de reglementare. Cred că dacă este să ne întrebăm dacă activitatea de piață este um, negativă, afectează în vreun fel interesele participanților, uh, la această întrebare s-ar putea răspunde mai ușor de către uh, autoritățile de reglementare, iar putea investiga mai ușor astfel încât să poată interzice anumite produse care um, prejudicează piața. Cred că nu este simplu să răspundem la această întrebare dacă lipsește transparența, astfel încât la întrebarea cât de multă transparență devine prea multă, niciodată nu va fi suficientă claritate, transparența pentru autoritățile de reglementare în ceea ce privește transparența prețurilor uh, într-o bază post-tranzacționare. Um, Trebuie să ținem cont de consecințele care vor uh, reieși de aici pentru participanții la piață, pentru că dacă tranzacțiile devin prea repede publice, s-ar putea ca piața să se întoarcă împotriva lor. De aceea, răspunsul este diferit uh, la momente diferite ale zilei în ceea ce privește produse diferite și circunstanțe diferite. Un uh, anumit produs, gazul, uh, de exemplu, la două noaptea este o anumită situație, iar la două ziua lucrurile stau cu totul altfel. De aceea cred că um, trebuie să ținem cont de tranzacțiile care sunt efectuate în bloc și cred că sunt aspecte care mai trebuie studiate și nu trebuie să luăm decizii pripite. În ultimul rând, ultimul punct referitor la întrebarea referitoare la guvernanță și interoperabilitate, am făcut o observație și anume că interoperabilitatea este um, de dorit la modul general, dar poate fi riscantă, pentru că dacă este să aduci uh, la un loc diferite produse care au riscuri diferite și încurajezi uh, o abordare de, de sus în jos în ce privește interoperabilitatea și ne gândim la standarde înalte la o anumită locație, uh, Um, și se dorește schimbul acestora cu produse de la o altă locație, atunci lucrurile ar putea deveni îngrijorătoare. De aceea este de dorit um, să se realizeze lucrurile în felul acesta numai dacă suntem siguri care sunt standardele de risc pentru fiecare CCP. Deci, cred că acest, în acest moment ar fi prematur să ajungem la o concluzie, însă peste o anumită perioadă de timp uh, se va putea ajunge la o concluzie viabilă, însă nu astăzi. În ceea ce privește guvernanța și riscul, uh, riscul uh, eșecului al unei contrapărți centrale trebuie să fie conținut de sine însăși. Există anumite contrapărți centrale care țin cont de Uh, un anumit concept, și anume că dacă apare eșecul acestora, atunci membrii implicați au o obligație nelimitată de a uh, prelua obligațiile contrapărții respective. Asta înseamnă că revenim acolo de unde am început, având în prezent un risc centralizat semnificativ unul dintre motivele pentru care guvernanța trebuie să fie atât de prudent abordată este faptul că cei care își asume asemenea riscuri trebuie să aibă ceva de spus în acest sens. De aceea, fie că este vorba despre utilizatori final, fie că este vorba despre brokeri, ei trebuie să aibă un rol în această guvernanță a riscului. Um, și deci, um, așa trebuie să desfășoare lucrurile. Mulțumesc. Uh, domnule Eilbeck, doriți să adăugați ceva? Da, cred că um, aș dori să spun câteva cuvinte despre guvernanță. Singurul lucru pe care l-aș mai adăuga față de ce a spus deja Blight este că scopul aici ar trebui uh, să fie să ajungem la case de compensare bine reglementate și uh, care să fie realmente în concurență și nu într-o cursă spre cel mai mic numitor comun cred că importantă este consecvența infrastructurii care să permită uh, acestor case de compensare să, faci, să ia parte la petrecere, ca să spunem așa, și să intre în concurență, uh, însă nu cred în mod necesar că trebuie să mergem dincolo de acest stadiu, adică să existe neapărat de garantare. Cred că infrastructura este punctul cheie pe care trebuie să ne concentrăm. Mai întâi aș vrea să comentez în ce privește transparența, spune domnul Felt, și cât de departe ar trebui să meargă transparența. Din perspectiva noastră, am vrea să vedem aceeași transparență în piețele extrabursiere pentru produsele standardizate și publicul ar trebui să vadă aproape în timp real ce produse se tranzacționează, la ce preț, ce tip de produse. Dar nu credem că contrapartidele ar trebui să fie arătate. Însă, uh, evident, autoritățile de reglementare ar trebui să primească toată informația. E un lucru pe care l-am uh, discutat în detaliu în uh, domeniul energetic și la fel se discută un regim special pentru electricitate, gaz, piețele europene în aceste domenii și cred că ar trebui să existe o reglementare care să asigure încrederea în piețe. În ce privește uh, Uh, registrele comerciale, cred că ar trebui să avem uh, uh, registre de tranzacții, registre de tranzacții centralizate, pentru că Uh, astăzi, multe autorități naționale de reglementare cer rapoarte diferite, în formate diferite și e destul de dif- dificil pentru companiile europene să respecte toate aceste cerințe. Ar fi mult mai ușor dacă ar exista un registru centralizat al tranzacțiilor. Atunci ar fi și standardele centralizate. În fine, în ce privește EON ca atare, uh, dacă vedem vreo alternativă de acoperire a riscurilor fără folosirea produselor derivate, Viziunea noastră este că uh, noi am vrea să vedem piețe cât mai lichide, mai transparente și mai competitive și cred că acesta este obiectivul uh, uh, și al Comisiei și al Parlamentului și noi credem că deriv- produsele derivate sunt o parte a acestui obiectiv. Fără produse standardizate nu se obține lichiditate pe piață și uh, Uh, fără el ar fi mult mai greu uh, pentru noi veniți să acceseze uh, piețele. Deci credem că produsele derivate sunt foarte importante pentru a asigura pozițiile producătorilor, producătorilor consumatorilor și de asemenea pentru a asigura concurența pe piață. Doamna președinte, cine mai dorea să intervină? Mă întreb doar a, nu. Domnule Paulson, doriți să interveniți din nou. Da, mulțumesc. Un comentariu foarte scurt în ce privește problema de guvernanță care a fost dedicată de unii colegi aici. În viziunea mea este foarte important ca casele de compensare să fie instituții independente și să ia uh, decizii de risc pentru casele de compensare centrală. Pentru că casa de compensare centrală uh, va acționa în moment de criză, va trebui să ia uh, măsuri în ce privește uh, o situație de criză și de în care apar probleme și asta cere independență. Și odată ce am spus acest lucru, cred că utilizatorii ar putea fi și ar trebui să fie o parte a comitetului de risc. Și să nu uităm că Uh, fondurile acestea de asigurare, până la urmă, sunt banii utilizatorilor. Deci ei își pun pielea în joc, ca să spunem așa. Deci ar trebui să fie și în comitetul de risc și să participe la aceste decizii și discuții, dar uh, în cele din urmă aceste case de compensare centrale ar trebui să fie independente. Blight, uh, dai din cap, ești de acord cu această idee? Da, sunt de acord cu acest comentariu. Ar trebui să fie instituții independente cu reprezentarea utilizatorilor care finanțează fondurile de uh, asigurare, dar al minter ar trebui să fie complet independente. Doamna președinte, mă întreb dacă pot să tentez pe oricare dintre dealerii reprezentați aici să fie mai aventuroși în ce privește asigurările uh, de uh, risc de credit, retrospectiv, uitându-ne am uh, avut uh, această idee că numărul CDS-urilor este de pe piață este mică în comparație cu datoria Greciei, de exemplu. Și ați putea eventual să ne spuneți dacă această problemă a CDS-urilor uh, a fost o cauză majoră sau doar uh, în această criză sau e o parte mică dacă ar a fost uh, scoasă în evidență de presă. Nu am foarte multe de spus uh, față de ce am spus până acum în, declarațiile, în declarația scrisă de la început și după aceea. E greu să știi care e imaginea dacă nu ai toată informația oferită de la autoritățile de reglementare. Deci îmi cer scuze că nu intru mai mult în detalii, dar nu am cum. Va trebui să ne întoarcem la Eurostat și să-i interogăm Poți să tentezi uh, reprezentantul Deutsche Bank, uh, poți să-l ispitezi să fie mai uh, direct? Cred că Blight a menționat în declarația ei că CDS-urile nu creează deficite. Cred că asta e elementul cheie. Ci e un instrument folosit în general pe piață ca să administreze riscurile în mod clar, AIG-ul uh, a reușit să transforme uh, CDS-urile în uh, simbolul crizei, însă sigur că există probleme care trebuie rezolvate în legătură cu, cu ele, dar nu cred că putem să dăm vina numai pe CDS-uri pentru criză. Cred că reprezintă o porțiune foarte mică din sursele problemelor Greciei și cred că ar fi nedrept să, să spunem altceva. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că v-am pus într-o situație dificilă, dar pentru asta mă aflu aici. Și acum trecem la ultima rundă de întrebări. Catherine Styler și Vicky Ford, pentru că... Uh, a, și Sven văd că vrea să mai intervină. Catherine. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și le mulțumesc și uh, invitațiilor noștri dacă îmi permiteți să mă refer la problema asigurărilor de uh, credit și la discuțiile pe această temă, mai mulți vorbitori au spus că aceste CDS-uri au fost folosite pentru speculație nerușinată și că acele CDS-uri folosite pentru uh, minimizarea riscurilor sunt bune, iar cele pentru speculație sunt uh, rele. Vreau să știu dacă sunteți de acord că el a avut un rol major în creșterea datoriei Greciei. De asemenea, uh, s-a folosit la un moment o terminologie de genul uh, băncile au construit, instituțiile financiare au construit arme de distrugere în masă financiară. Și acum, știind ce știți acum, ce ați fi făcut în mod diferit? Vă mulțumesc. Ok, uh, uh, next is um, Vicky Ford. Acum Vicky Ford. I just start by thanking the rapporteur, as I think I'm the last question, for um, actually Vreau să-i mulțumesc uh, și eu raportorului pentru că a organizat această discuție. Cred că a fost extrem de utilă și mulțumesc tuturor vorbitorilor. Întrebarea privind costurile utilizatorilor final, pentru că unei reprezentanții corporațiilor au venit la mine și mi-au spus costurile noastre de hedging vor crește enorm și mi-au dat niște cifre înspăimântătoare. N-am reușit să-mi dau seama de unde au uh, rezultat acele cifre, uh, oare din costurile de capital sau din anumite uh, estimări de Uh, garanții suplimentare pe care ar trebui să le utilizeze. Nimeni nu știe exact care e situația și aș vrea să întreb pe cei doi reprezentanți ai băncilor dacă au făcut niște analize de acest tip pe baza unor scenarii diferite în legătură cu cerințele de capital suplimentare sau cu asigurările suplimentare uh, care vor fi necesare, garanțiile suplimentare care vor fi necesare și, de asemenea, credeți că din punct de vedere a capitalului Uh, aceste uh, operațiuni ar trebui să aibă uh, valoare zero și în ce privește casele centrale de compensare, cum ar trebui ele tratate? Și Blight, tu ai sugerat că reducerea riscului realizată prin compensare bilaterală ar trebui să aibă acela, același tratament din punct de vedere al capitalului. Poți să explici mai bine cum, ce înseamnă acest lucru și cum se poate ajunge la același nivel? Mulțumesc și nu erați ultimul vorbitor. Sven a cerut și el să ia cuvântul. Îmi pare rău, Vic. Am două întrebări. Una este uh, următoarea. S-a spus că ar trebui să existe o exceptare a utilizatorilor finali. Evident, după ce am văzut ultima criză, au fost unii utilizatori finali sau așa numiți utilizatori finali care au fost niște comercianți absolut uh, penali, dacă ne uităm la Enron, de exemplu. Deci întrebarea este dacă ar trebui să existe un prag și cum ar putea să se stabilească acest, cum s-ar putea stabili acest prag pentru a face distinția între utilizatorii finali reali și eh, cei care sunt de fapt eh, bănci de investiții, dar care uneori fac eh, un fel de utilizare finală. Deci poate că mă exprim eu greu în engleză, dar de exemplu Siemens a fost adesea descrisă în Germania ca o bancă de investiții care are și niște afaceri în domeniul electricității. Acum s-a schimbat, dar așa este se spunea într-o vreme. A doua mea întrebare este ceva mai teoretică. Am auzit uh, uh, de la unii dintre noastre că uh, aveți o presupunere, o prezumție, și anume că o lichiditate mai mare ar fi favorabilă pieței din punct de vedere a eficienței de alocare a fondurilor. fondurilor. Și au fost unele remarci care au criticat anumite reglementări care ar limita potențial lichiditatea pe piață. Întrebarea mea este, din perspectiva dumneavoastră, este realmente adevărat că o lichiditate mai bună duce în mod automat și la o eficiență mai mare a pieței? Pentru că, din punctul meu de vedere, uh, după ce m-am ocupat de o grămadă de uh, lucrări în domeniul a informației asimetrice și în uh, analiza Turner, cred că se poate pune sub semnul întrebării dacă lichiditatea mai mare uh, se corelează în mod automat și cu o eficiență mai mare a pieței. Conform experienței dumneavoastră, din experiența noastră, aș vrea să aflu care vă este opinia pe acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că, pentru că foarte multe dintre aceste întrebări uh, sunt uh, direcționate către Blight Masters, i-aș da uh, lui uh, cuvântul. A, nu, stați puțin că mai are și raportorul o mică întrebare. Mai am o întrebare referitoare la evoluția din ultimii 10 ani în ceea ce privește produsele derivate, pentru că ele s-au multiplicat valorile brute nu pot fi tratate ca risc de piață, însă s-au multiplicat atât de mult cu justificarea că flexibilitatea și lichiditatea pieței solicită acest lucru. Și aș vrea o evaluare a celor șase experți referitoare la acest punct, și anume la o reglementare a pieței care să uh, aducă piața la o măsură normală, cum exista înainte, să zicem anul 2000 pentru că de atunci uh, produsul social brut a crescut de la 3 la 12, de uh, 9 ori. Uh, și aș vrea să primesc un răspuns la această întrebare. Hey, um, and we've uh, not got very long. În regulă. Și nu mai avem foarte mult timp. Uh, ceasul de pe perete vreau să vă spun că e cu 5 minute în urmă. Blight, îți dau mai întâi cuvântul ție. Începând de la formularea arme financiare de distrugere în masă. Cred că asta a fost creată de un investitor uh, celebru care este și un uh, utilizator semnificativ de uh, produse derivate, Warren Buffett. Și văzând contextul în care a folosit această formulare și încercând să înțeleg perspectiva dată fiind sofisticarea pe care are și faptul că folosește aceste produse, am ajuns să fiu de acord cu punctul de vedere, în sensul că eu cred că uh, instrumentele derivate pot fi foarte riscante și uh, niște instrumente foarte periculoase în mâinile cui nu trebuie și dacă sunt folosite cum nu trebuie. Și cred că asta a încercat să spună Warren Buffett, așa cum un ciocan poate fi folosit uh, fie într-un mod pozitiv sau într-un mod foarte periculos, la fel și un instrument financiar și dacă ne uităm la cauzele pierderilor cauzate uh, în uh, ultima criză financiară, acestea sunt, uh, până la urmă, se reduc la activități de împrumut și nu la instrumente derivate. Totuși, e adevărat că trebuie învățate anumite lucruri din experiența rolului pe care produsele derivate l-au jucat în timpul crizei financiare și, cum spuneam în mărturia mea, E important să învățăm aceste lecții și eu personal consider că am învățat din această experiență. Și există anumite lucruri uh, pe care aș fi vrut să le văd făcute diferit, poate nu neapărat de mine însă, pentru că rolul meu în acest uh, domeniu uh, individual este destul de în îndepărtat. Nu vreau să mm, dezvălui vârsta prin această declarație, dar totuși e ceva vreme de când nu mă ocup de acest domeniu. Și totuși cred că sunt câteva lecții de învățat. În primul rând, vorbind în special despre AIG, AIG a devenit un participant la piață major pe piața produselor derivate, a fost complet nereglementat din toate perspectivele și au existat consecințe sistemice uriașe pe urma activității sale, mai ales din vânzarea acestor uh, CDS-uri și uh, vânzarea de CDS-uri s-a făcut pe o scară atât de mare încât uh, managerii seniori și managerii riscului din companie ar fi trebuit să-și pună niște întrebări și nu și le-au pus și cu siguranță n-au dat nici răspunsul la niște întrebări pe care nu și le-au pus. Și este extrem de îngrijorător că o companie atât de importantă, sistemică uh, și atât de nereglementată nu a fost uh, detectată de nimeni situația aceasta. Uh, unul dintre motivele pentru care situația nu a fost detectată este că nu exista obligația raportării acestor activități, nu numai în domeniul CDS-urilor, ci în toate domeniile de active. Cerințele de raportare erau foarte reduse. Dacă ar fi existat raportare obligatorie, poate că lucrurile n-ar fi mers atât de departe. Asta e lecția numărul 2. Uh, raportare um, obligatorie uh, ca să știe toată lumea unde sunt riscurile uh, și unde anumiți jucători și-ar putea lua niște riscuri exagerate prin poziționările pe care le au. Și în fine, cred că a existat un nivel înalt de interconectare nu doar între AIG, ci și, uh, și între celelalte contrapartide și cred că atunci când criza a lovit și când lichiditatea a dispărut, uh, autoritățile de reglementare au fost forțate să acționeze și prin asta înțeleg și să introducă banii contribuabililor ca mijloace de salvare, pentru că nu știau care vor fi consecințele dacă nu fac acest lucru. Și asta mi se pare absolut inacceptabil, de aceea suntem aici cu toții ca să împiedicăm acest lucru să se mai întâmple. Și asta cred că este lecția ultimă pe care am învățat-o, că nu mai putem permite acest uh, așa un mare grad de interconectivitate între instituții, așa cum a fost până în criza financiară. Și ce discutăm astăzi este să uh, creștem gradul în care compensarea centrală este utilizată ca instrument pe piața uh, produselor derivative, derivate pentru a scădea această interconectivitate. Dacă toate aceste lucruri ar fi existat, atunci căderea a gvasii, prăbușirea EG nu s-ar fi întâmplat și sper că nu se va mai întâmpla niciodată. De asemenea, o întrebare tehnică. Ce vreau să spun prin uh, compensare uh, bilaterală. Vreau să spun uh, uh, garantare bilaterală. Aceasta este o practică răspândită pe piețele derivate, de produse derivate, în care contrapartidele își oferă marjă una celelalte. Deci asta înseamnă bani gheață sau securități foarte lichide și asta se poate face prin intermediul unei burse sau unei uh, terțe părți. De exemplu, ar fi normal ca o bancă care face uh, comerț cu energie cu o companie energetică mare să uh, uh ia drept garanție inventarul de uh, mărfuri și să împrumute bani pe baza acestei garanții. Acesta este una dintre instrumentele uh, pe care băncile trebuie să le folosească pentru a oferi credit economiei și a ajuta să crească și sper că uh, aceste reglementări de capital iau în considerare variațiile uh, riscului, pentru că n-ar fi niciodată normal ca cineva să primească uh, uh, un avion, de exemplu, să zicem, drept garanție pentru o poziție la bursă, pentru că un avion nu poate fi lichidat în 5 minute mă rog, ce țin într-un mod profitabil nu se poate face acest, nu poate fi transportat, transformat în bani atât de repede. Deci asta vreau să spun. Uh, apoi, pentru a răspunde la întrebarea ce facem cu cei care se deghizează ca utilizatori finali și de fapt sunt, uh, nu sunt utilizatori finali și au intenții negative. Uh, cred că Asta însemnând de fapt că dacă creăm o excepție pentru utilizatorii finali, ne-am trezit că uh, fonduri de risc sau mari companii financiare se deghizează ca utilizatori uh, finali și încearcă să speculeze această excepție. Eu aș spune că de aceea este nevoie de raportare obligatorie către autoritățile de reglementare a tuturor activităților, fără nicio excepție. Și dacă avem o autoritate de reglementare care poate să intervină și să ceară unui utilizator final să-și justifice activitatea și dacă nu e satisfăcută de răspuns, atunci să retragă uh, excepția, calitatea de excepție. Și cred că asta e una dintre recomandările care a mai fost făcute aici și sunt de acord că. În ce privește lichiditatea și de ce este atât de importantă și dacă lichiditate mai mare duce în mod automat și la o eficiență mai mare. Am citit și eu unele dintre studiile invocate de noastră și sunt, într-adevăr, ocazii în care cele două nu merg mână-mână. În general, ele cam merg mână-mână, dar ideea noastră e corectă în sensul că nu orice piață lichidă este și eficientă. Totuși, caracteristica definitorie a unei piețe lichide este că poți tranzacționa pe ea. Adică că poate nu ești de acord cu prețul, dar totuși e un preț executabil care ți este accesibil, disponibil ca vânzător sau cumpărător. Și uh, în timpul crizei financiare, lipsa de lichiditate a fost cea care, escaladând, uh, a dus la uh, disfuncționalitatea întregului sistem financiar global și a forțat apoi mâna autorităților. Lichiditatea e importantă pentru că ea păstrează capacitatea oamenilor de a-și administra riscul pe care trebuie să și-l asume în activitatea lor normală sau pe care îl suportă din cauza falimentului altcuiva. Gândiți-vă, de exemplu, la falimentul Lehman Brothers. Asta a dus la faptul că oamenii au trebuit să-și asume riscuri de piață pe care înainte și le asigurau prin intermediul uh, contrapartidei Lehman. Și acum nu mai puteau să facă acest lucru. Deci problema nu era atât Uh, banii pe care Lehman nu îi mai plăteau lor, ci incapacitatea de a ieși de pe acele poziții de piață care au fost blocate de căderea Lehman. Uh, doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Uh, cred că explicați foarte bine și ați acoperit foarte cuprinzător toate punctele. Nu știu cine va răspunde la întrebarea legată de reducerea volumului și frecvenței contractelor cu produse derivate. Poate colegul noastră de la Deutsche Bank ar vrea să spună câteva cuvinte aici. Mă bucur să fac acest lucru. Markets. Vreau să mă refer iarăși la piețe. O piață eficientă este una unde există un echilibru sănătos între cerere și oferte și nu vrem să excludem pe participanții de pe această piață. Trebuie să ne asigurăm că toți participanții sunt bine reglementați și că știu ceea ce se întâmplă. Este periculos să începem, începem să excludem participanți de pe piață care sunt capabili să participe. Problema numărului de contracte în piața swap-urilor. Aici uh, s-a încercat reducerea volumului de tranzacționare uh, curriculumul național este o modalitate, dar poate nu cea mai utilă de a discuta despre riscul pe piață. Uh, un, termen, un contract pe termen scurt cu o valoare națională este un lucru diferit de un contract pe termen lung cu o valoare națională. Cred că există și alte clase de active și clasele pe care le uh, reprezint trebuie să facă mai mult pentru a aduce aceste sume, pentru a reduce aceste sume. Vorbim despre uh, valoare noțională, însă nu este cea mai bună modalitate de a vorbi despre risc. Vă mulțumesc. Văd că domnul Rayburn vrea și el să intervină. Aș dori să revin la două uh, puncte pe care le-a ridicat doamna Ford în legătură cu costul pentru utilizatorii finali. Vor exista costuri mai mari pentru utilizatorii uh, finali. Uh, vor exista costuri din cauza că uh, lichiditățile vor fi reținute în garanții și se vor crea noi facilități pentru a se crea garanții. Uh, acesta este unul dintre motivele pentru care noi ne-am împotrivi unei cerințe obligatorii de compensare centrală. Însă pericolul major e, pentru noi reprezintă Basel și uh, cadrul CRD4 care propune introducerea unor cerințe de capital uh, substanțial mai mari pentru uh, compensarea bilaterală extrabursieră. Părerea mea Eh, este că ne tăiem singur craca de sub picioare. Dacă eh, nu vă putem convinge că este oportun să acordați excepții pentru utilizatorii finali, finali în cazul în care activitatea acestora este periclitată, cresc, creșterea costurilor va fi atât de mare încât multe uh, ONG-uri nu se vor mai ocupa cu hedging-ul, pentru că costurile vor fi prea mari. De aceea vreau să spun că această politică ar trebui să țină cont de uh, excepții. Bineînțeles, costurile de capital vor crește și acceptăm acest lucru ca uh, o măsură de asanare a sistemului financiar, însă aceste trebuie să țină cont și de excepții. Uh, mai doriți să adăugați ceva? Da, doresc să comentez. Uh, cazul Enron a fost menționat. Uh, acest caz nu ar fi putut fi rezolvat prin reglementarea produselor extrabursiere, pentru că acolo a fost vorba pur și simplu de fraudă și activități ilegale. Domnul Paulsen, ați cerut și dumneavoastră cuvântul? Da. În legătură cu alte câteva probleme pe care le-am discutat. În legătură cu specula și hedging-ul. Cum îi separăm pe cei buni de cei răi? După cum am spus în discursul meu introductiv, este destul de greu să se facă o monitorizare practică. Cred că felul de de a decide ceea ce are potențial uh, de periculozitate este ține de dimensiune. În al doilea rând, uh, CPC-urile și cerințele de capital. CPC-urile sunt eh, unități eh, constituite pentru a face față riscului. De aceea nu punem accentul aici pe gestionarea riscului. Este o modalitate foarte bună de a crea un stimulant pentru participanți. Și poate, în ultimul rând, încă o observație în legătură cu costul uh, Uh, pe care îl reprezintă garanțiile pentru casele de compensare. Într-adevăr, se opresc anumite lichidități aici și se cere tuturor să depună garanții tot timpul. Însă eu aș spune că dacă privim riscul în alt fel, fără a pune garanția, uh, fără a ține cont de garanție, există și un cost al riscului. Uh, Uh, risc care rămâne. Însă o casă de compensare face ca acest risc să devină transparent și îl tratează în mod disciplinat. Da. Uh, se scoate pisica neagră din camera întunecoasă și uh, punerea ei într-o cameră luminată. domnul Juie. Dar, într-adevăr, este dificil să distingem uneori ce pe cei buni de cei răi. Totuși, swapurile au participat la deficituri. Obligațiunile grecești au fost deja retrase din bilanțurile mai multor gestionari. A existat unii care au încercat să se acopere și alții care au încercat să facă speculă. Însă, de, de aceea este bine ca reglementatorul să lucreze cu operatorii uh, pentru a exista un raport obligatoriu, pentru a exista o compensare, pentru că există un cost pentru operatori și care se vede foarte clar în cazul AIG. Dacă ar fi existat un cost pentru aceste bănci de investiții, nu s-ar fi ajuns la situația crizei. Au aceste operații de pe piață, să spun raportorului, trebuie să fie plătite la prețul corect și costul să fie suportat de către operatorul financiar, fie că este vorba de bancă, de un hedge fund și trebuie să fie făcută o distinție între activitățile din domeniul financiar și aspectul de taxare a acestor operații pe piață. Acesta este primul punct. Al doilea punct, după cum a subliniat unul uh, dintre deputați, domnul Svein, nu cred că trebuie să uh, opunem uh, regulamentele de la Basel uh, cu uh, compensarea. După aceea, trebuie să se definească praguri pentru utilizatorii finali în funcție de expunerea lor brută și trebuie ca aceste excepții să fie autorizate atunci când expunerea lor nu depășește un anumit prag. Al treilea aspect în ceea ce privește lichiditatea, sunt de acord. Problema este că nu există o legătură directă între, ceea, între lichiditate și performanța economică. Din momentul în care ne aflăm într-o situație în care se recurge din ce în ce mai mult la piață, trebuie să fim atenți la lichiditatea piețelor. Recunosc că, la ora actuală, există o finanțare a creditului și trebuie să fim atenți la finanțarea uh, acestora, pentru că în caz de creștere economică există un pericol. În legătură cu vol- volumul derivatelor, după cum a spus domnul Langen, trebuie să revenim la proporții rezonabile cu mecanisme care uh, să facă în așa fel încât pe aceste piețe care s-au triplat în volum în ultimul deceniu din motive uh, negative, trebuie să se revină la uh, operațiuni normale pe piețele de acțiuni și nu trebuie ca acest sistem de organizare să fie diferit de ceea ce uh, a fost uh, văzut pe piața de acțiuni și pe piața instrumentelor derivate. Trebuie să revenim la un sistem rezonabil, pentru că altfel ne vom uh, îndrepta din nou înspre o criză. Vă mulțumesc! Um, thank you very much. I, I thank the, the panel. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră. Pentru remarci de concluzie, îi dau din nou cuvântul raportorului domnul Langen. Mulțumesc, domnul președinte. Doresc în primul rând să le mulțumesc celor trei reprezentanți, invitațiilor noștri. A fost o dezbatere interesantă, cu un conținut foarte bogat și cred că toți cei care au participat la întâlnire încă înainte de uh, intrarea în vigoare a legislației, au aflat uh, multe argumente uh, documentate. Vreau să le mulțumesc tuturor celor șase participanți care și-au exprimat poziția din uh, perspective diferite și cred că putem trage concluzia că uh, suntem cu toții de acord uh, în ceea ce privește ideea de transparență care trebuie sporită, de asemenea că este nevoie de o nouă reglementare uh, și că independent și că avem nevoie de case de compensare independente. Însă, în ceea ce privește configurarea detaliilor, rămân în continuare întrebări deschise cărora trebuie să le găsim un răspuns. Aceasta va fi uh, sarcina noastră în contextul raportului pe care îl vom dezbate imediat și doresc să le fac invitația participanților la uh, discuție să rămână alături de noi uh, și să ne consulte și mai departe uh, în procesul uh, de realizare al raportului pe care îl vom discuta mai târziu. Nu vreau să mai uh, repet tot ceea ce s-a spus până acum. S-a răspuns aproape la toate întrebările, nu la toate, dar la multe dintre ele și pentru aceasta vă mulțumesc din toată inima. Sper că vom uh, rămâne cu uh, niște idei bune în urma acestei după amieze și pe viitor, și acest lucru îl vom conchide uh, imediat, deci dorim pe 17 mai să uh, adoptăm avizul nostru. Pentru aceasta vor mai fi făcute compromisuri, iar comisarul Barnier săptămâna trecută, într-o discuție, a spus că la sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie, dorește să... Uh, prezinte primele măsuri uh, în contextul uh, legii care va fi adoptată. Deci, încă o dată, vă mulțumesc. Um, well, thank you very much. I think somebody wants Mulțumesc! Cred că uh, dorim cu toții să uh, îi aplaudăm pe invitații noștri. Am auzit pe cineva făcând acest lucru și mă bucur să procedăm așa. Vom trece acum mai departe la un schimb de opinii de fapt este o examinare a amendamentelor pe marginea raportului domnului Langen. ...17 mai nu este o dată certă încă, mi se atrage atenția, așa încât haideți să așteptăm să auzim versiunea oficială, pentru că um, mai există niște suprapuneri cu um, niște întâlniri importante ale Comisiei de criză. Nu știu dacă dorește cineva să plece sau rămâne toată lumea alături de noi. Credeam că o să vrea să plece multă lume, însă mă bucur că nu este așa și atunci dau cuvântul înapoi raportorului. Ja, vielen Dank. Äh, ich darf dann gleich fortfahren. Mulțumesc. Permiteți-mi să continui cu această um, materie importantă și anume examinarea amendamentelor. Ca punct de plecare avem uh, proiectul de raport. Acest proiect de raport nu poate fi complet încă, um, pentru că așa stau lucrurile și așa este procedura aici în Parlament, așa încât le mulțumesc colegilor pentru propunerile pe care ni le-au înaintat până acum. Propuneri de amendament. În primul rând doresc să subliniez că cu siguranță, în acest for nu putem să uh, realizăm modificări de tip redacțional. În raportul care va fi adoptat, uh, vom avea la final, și pornesc de la această premiză, un număr dublu de observații și concluzii decât, uh, față, de cât, uh, față de cele care există în documentul prezent. Perspectivele diferite sunt uh, evidente și devin evidente dacă este să privim uh, punctele individuale. Cred că nu există probleme în ceea ce privește amendamentele. Doresc să trecem prin ele pas cu pas. Unul și doi um, reprezintă um, o legătură cu grupurile de lucru care au lucrat pe această temă. Apoi avem o serie de amendamente indicații care sunt date în considerente. Unele se referă la uh, citata AIG și celelalte se referă și la uh, prețurile uh, materiei prime, um, ratele dobânzii și de, precum și la utilitatea produselor derivate. Cred că aici am putea să ajungem la un compromis care să cuprindă amendamentele 3 până la 6, și să ajungă chiar până la amendamentul 9, să fie vorba despre o cuprindere uh, redacțională a tuturor aspectelor posibile. Aceste compromisuri, uh, pe acestea aș dori să le prelucrăm în această săptămână și aș dori să le transmit ulterior tuturor uh, membrilor din această comisie. Avem apoi punctul 2. Acesta se preocupă de IMM-uri și de aspectele speciale ale acestora, amendamentul 10, pe care îl salut, dar care în uh, forma sa concretă lasă loc de multă imaginație. Apoi amendamentul 11, uh, standardele, care solicită standarde internaționale, însă ia cu toate acestea în considerare că trebuie să Uh, facem și um, un să avem și anumite solicitări uh, la nivel internațional. Apoi, amendamentul 12 al domnului Gozes, acesta se referă la riscul uh, brut de creditare și la um, valorile pieței brute. Dânsul a verificat cifrele și dacă acestea sunt corecte, atunci uh, salut această inițiativă. Amendamentul 13 și acesta uh, este inclus uh, la același punct. Amendamentul 14. Colegul Canfan pornește de la uh, niște studii noi referitoare la derivate și le citează se um, referă la um, informații simetrice de nedepășit și nu știu dacă acest uh, punct este neapărat necesar în acest raport. Îl resping pe moment, mai ales că știm că 15% din toate produsele derivate uh, sunt uh, tranzacționate la bursă, cel puțin în ceea ce privește derivatele, uh, derivativele problematice. Apoi avem amendamentul 15 al colegului Clins care se referă la creșterea um, volumelor comercializate și la efectele uh, aferente. Pe acesta îl salut. Trecem apoi la amendamentul 16 al colegei Crața, care se referă la speculația uh, în obligațiunile grecești și pe acesta le consideră uh, vinovată pentru uh, escaladarea crizei din Grecia. Ministrii europeni și uh, expertul JUE uh, ne-a spus că datoriile sunt într-adevăr veritabile și că nu datoriile sunt obiectul speculației, ci modul în care se va proceda mai departe și uh, modul de desfășurare al lucrurilor în spațiul euro. Conform informațiilor mele, uh, volumul de CDS-uri pentru creditele grecești reprezintă cam o treime Uh, puneți la premisa că informațiile sunt corecte, deci o treime din uh, totalul datoriei externe a Greciei, deci nu mai mult, așa încât două treimi nu sunt acoperite. Cu, aceasta uh, se poate vorbi despre o uh, îndatorare uh, exagerată, însă trebuie să mai ajungem la o concluzie în ceea ce privește acest lucru. În ceea ce privește gradul de complexitate și, da, și modul în care uh, evaluăm uh, situațiile în cazul în care uh, creditele uh, nu sunt plătite. Vorbim aici despre um, amendamentul de compromis numărul 2. Sperăm să găsim uh, o formulare în care să se regăsească toată lumea. Apoi avem amendamentul 22 al uh, doamnei președinte a comisiei noastre. Pe acesta doresc să îl susțin se vorbește despre un acces nediscriminatoriu din partea locurilor de tranzacționare și, uh, de asemenea, uh, despre o reglementare uh, a caselor de compensare a contrapartidelor centrale care trebuie să asigure acest acces. Trebuie să vorbim în acest context însă și de subiectul interoperabilitate. Pentru că acesta este un punct dificil care până la urmă mai trebuie să fie dezbătut pentru a ajunge la o formulare concretă trecem apoi la un fenomen care um, a apărut de mai multe ori uh, în completările pe care le voi face, amendamente aproape identice din partea unor colegi diferiți care uh, doresc uh, același lucru. Toate sunt favorabile din punctul meu de vedere. Urmează apoi amendamentul numărul 26 din partea doamnei Potimata. și acesta se referă la subiectul Grecia. Și această formulare pe care a propus-o dânsa în amendamentul 26, aceasta este, după părerea mea, acceptabilă, deci uh, apreciez ca fiind pozitivă acest amendament. De asemenea, amendamentul 28 al colegului Skinner. În ceea ce privește amendamentul 29 al doamnei președinte, se pune întrebarea dacă sistematica ține de acest uh, amendament sau dacă nu, uh, dorim poate să îl mutăm la alt compromis, la alt amendament. Domnul a uh, propus uh, o eliminare a acestuia și propun să luăm aici amendamentul uh, doamnei Swinburne, dar trebuie să ținem cont și de faptul că derivatele, produsele derivate au necesită să fie uh, mai puțin reglementate pentru că sunt tranzacționate de specialiști. Acest lucru a fost dovedit de um, experții de astăzi. Ei au spus că au fost rezultate ale pieței, că a fost o lipsă de transparență și că de aceea este nevoie de o reglementare, pentru că până acum nu a existat. Asemănător, și toate aceste lucruri uh, vor intra în amendamentul de compromis 3 care, ca rezultat, va cuprinde amendamentele 29 până la uh, 34. Apoi avem amendamentele 35 până la 42. Acestea se referă la utilizatorii finali, la companii, până la IMM-uri, uh, și în ceea ce le privește pe acestea, cred că putem ca toate aceste amendamente să fie introduse într-un amendament de compromis, numărul 4, și trec mai departe la amendamentul uh, 37 al colegului Ferber. Cred că am nevoie de mai multe explicații în ceea ce îl privește pe acesta. El se regăsește la mine cu însemnul plus, dar nu l-am înțeles foarte bine. Apoi 40, amendamentul 40. Cifrele sunt, după părerea mea, prea joase societăților pentru eh, întrucât societățile nefinanciare reprezintă doar între 5 și 10% din piețele instrumentelor derivate. Conform datelor de la Comisia Europeană, este vorba despre 13,5%, deci eh, un procent ceva mai mare, așa încât aș vrea să renunțăm la cifre aici pentru a avea mai multă flexibilitate. Apoi avem amendamentul 43, de fapt amendamentele 43 până la 48. Acestea se vor uh, regăsi într-un amendament de compromis, cu toate că formularea colegului Oli Schmidt, a domnului Clint și a doamnei Swinburne, uh, aceste formulări mi se par cele mai bune în ceea ce privește formularea uh, colegului, colegii Gulea, um, aceasta nu mi se pare atât de bună însă cu siguranță vom uh, înainta un compromis și în acest sens. Apoi, amendamentele uh, 49-50, cred că acestea nu sunt cuprinse. Ele sunt pentru eliminarea punctului E. Amendamentul de compromis uh, 6 pentru amendamentele 51 până la 56 referitoare la instituții nefinanciare sau uh, utilizatori finali. Este vorba despre faptul că pentru aceștia avem, vor, avem nevoie de reguli speciale și cred că am putea să le uh, punem la oaltă într-un singur amendament de compromis. Sunt uh, propuneri diferite, dar care exprimă aproape același lucru. Apoi, și aici avem o diversitate, amendamentele 57, 58, 63 și 64 și 65. Acestea se vor regăsi în amendamentul de compromis numărul 7. Este vorba despre uh, casele de compensare, riscul sistemic, competiție, și este surprinzător că toate cele cinci amendamente provin de la colegi din Franța, din patru grupuri parlamentare diferite. Se pare că nu există încă o părere unitară în această direcție, însă putem să ajungem la un compromis și vom mai discuta despre aceasta. Trecem mai departe la amendamentele 67, 68 și 59, care um, merg mână în mână în ceea ce privește conținutul. Este vorba despre um, asigurările privind neplata creditelor și um, recomandarea G20 în acest sens și a autorităților din Statele Unite. Trebuie să mai găsim o formulare corespunzătoare, aici nu am încheiat uh, punctul. Trecem mai departe la amendamentul 60, referitor la Grecia. Aș vrea să îl susțin. Este vorba despre un amendament al doamnei Gular. Gular. Apoi, uh, domnul Bulman, domnul Dominici uh, și aceștia ne-au transmis amendamente pe care le privesc favorabil 69, 62 și 61, respectiv 59. Acestea sunt în parte identice. Încă o dată, amendamente identice franțuzești combinate cu italienești și am oarește probleme cu amendamentul 73 al colegului Canfa, care dorește un cadru pentru gestionarea cantităților. Cred că um, acest lucru ar tensiona reglementarea și nu ar fi... Este vorba despre uh, amendamentul 73 pe care doresc să-l resping. Uh, pentru că nu sunt de părere că avem nevoie de un cadru de gestionare a rezervelor în legislația noastră. Deci putem să mai discutăm despre asta. 74, amendamentul BRS, pe acesta doresc să-l susțin. Cu toate că și aici trebuie asigurată protecția datelor. Trecem acum la amendamentele 75 până la 83 și aici sunt multe identice din partea Franței, dar vin uh, amendamente și din partea altor state. Este vorba despre uh, chestiuni care uh, vizează la punctul 1 solicitările. Salută inițiativa Comisiei de a supune instrumentele derivate, în special cele extrabursiere, unor reglementări mai stricte pentru a reduce efectele riscurilor piețelor de instrumente derivate extrabursiere. Aceasta este solicitarea generală. Pe asta o putem sintetiza, așa cum au formulat colegii uh, în amendamentele lor. Același lucru este valabil și pentru um, propunerile de la 1A, 81 până la 84, care sunt de asemenea identice și cu excepția punctului 84 din partea colegului Ole Schmidt, toate, uh, la toate se poate răspunde în mod unitar, ajungând până la 87, deci uh, atitudine favorabilă vis-a-vis -vis de acestea. Trecem apoi la amendamentul 88, 88 până la 99. Acesta se referă la cea de-a doua solicitare și anume ca toate derivatele care pot fi standardizate pe viitor um, să fie um, compensate pe viitor, astfel încât um, să se ajungă la o reducere a uh, riscului de neplată a creditelor. Este vorba aici despre amendamente din partea domnului Ole Schmidt, Thomas Mann, Gozes, uh, Domenici, uh, Goulard, Gozes, Swinburne, Confin și Linz și din partea doamnei Bolz acestea se vor regăsi în uh, amendamentul de compromis numărul 9. Apoi am amendamentul 100 al colegului Caras. Nici pe acesta nu l-am înțeles, așa încât um, voi uh, însemna acest amendament cu un minus. Nu am vorbit încă cu el. Amendamentul 101 al colegului Clint, acesta îndeplinește premisele pentru un plus, pentru că este clar și transparent și lucrurile sunt explicitate în acest fel. 102, de, de asemenea din partea domnului Caras, și acesta mi se pare oarecum neclar. Trecem mai departe la punctul 3 uh, al solicitărilor, Este vorba despre uh, faptul că pe viitor prețul instrumentelor derivate trebuie să reflecte mai bine riscurile pe piețele financiare, iar costurile infrastructurii viitoare a piețelor să fie suportate de participanții pe piață, nu de contribuabili. În uh, propunerea mea inițială, în ceea ce privește contribua- pe, pe, pe contribuabil, exista o oarecare ideologie, de, aceasta, de aceea aceste amendamente sunt um, potrivite, ele vor fi valorificate și vă propun ca să, să preluăm uh, amendamentele domnului Thomas Mann, uh, domnului Swinburne și domnului um, Clint. Apoi, uh, și domnului um, Ferber. Apoi urmează amendamentul domnului Clint, pe acesta doresc să îl resping și să iau un locul și să creez uh, amendamentul 10, care să cuprindă uh, amendamentele 108-115 ale doamnei Bowles, domnul Canfan, domnul Langen, Langen încă o dată, Domenicii, Bulman, Gozes, Schmidt, Feio, Domenicii, Bulman, încă o dată uh, și încă o dată. Este vorba despre uh, uh, produsele derivate, riscuri speciale și acoperirea acestora, nu cred că trebuie să se facă această distinție. Uh, singura întrebare care rămâne deschisă, conform uh, propunerii comisiei, um, dacă compensările trebuie, bilaterale trebuie să fie supuse unor cote uh, speciale, trebuie să vedem cum vom proceda. În concluziile finale, în observațiile finale ale invitaților noștri, am auzit că această în legătură cu uh, consecințele Basel 2 ar putea să fie neproductive dacă nu tragem concluziile potrivite. Trecem, deci acesta ar fi fost amendamentul de compromis numărul 10. Trecem astfel la amendamentul 116 al colegilor Dominici și Bulmon. Sunt în favoarea acestuia. Este vorba despre um, volumul total care să fie proporțional cu valorile imobiliare de bază. Um, se dorește mai multă transparență și considerarea contrapartidelor. Același lucru este valabil și pentru amendamentul 117, pe când amendamentul 118 al acelorași domni uh, cade din nou uh, sub incidența ideologiei și al acestui domeniu, pentru că este vorba despre a atrage atenția asupra accesului investitorilor care nu pun probleme la tranzacțiile cu instrumente derivate și solicită o monitorizare a unor astfel de practici. Aceasta nu este o um, obligație pe care să o putem introduce din punct de vedere legislativ, de aceea doresc să o resping. Cred că, sigur, este o rezoluție, dar nu orice trebuie să intre într-o rezoluție. Și ajungem astfel la amendamentul 119. Uh, doamna Gulea, în sfârșit am reușit să pronunț corect. Acest amendament mi se pare că merge oarecum prea departe în cea de-a doua parte este vorba despre uh, informații corespunzătoare, uh, vizite la fața locului, în timp ce AFVMP, AB și SRB ar trebui să obțină toate informațiile necesare. Deci numirea acestor uh, autorități mi se pare uh, că merge prea departe, sigur, transparență, dar nu atât de departe. Trecem uh, mai departe la amendamentul 120, 21, 122 și 123. Clins, Cara, Swinburne, Bowles, toate uh, favorabile. 124, Ole Schmidt. Cu punctul 6 uh, începem amendamente de compromis numărul 11, amendamente din partea lui Schmidt, Man, Domenici, Gozes, Gozes, Swinburne. Amendamentele au fost depuse de către uh, cei numiți. Majoritatea se referă la majoritatea trebuie să fie supuse unor modificări redacționale și propun un compromis care să uh, faciliteze votul um, și să modifice ușor conținutul. Trecem mai departe la 130-131, cu care sunt de acord. Este vorba despre um, instituțiile financiare și care trebuie să respecte cerințele de compensare și raportare în casele de compensare și uh, de asemenea, este vorba despre tehnologii centrale care sunt puse deja în practică și sunt utilizate de tot mai extins pe această piață. Aici trebuie să mai clarific anumite lucruri și anume de ce um, contractele în valută um, de ce sunt astea exceptate de toate obligațiile de compensare. Acest lucru nu este încă clar. Amendamentul 132 uh, până la 137, uh, amendamentul de compromis numărul 12, este vorba despre competențele uh, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe și uh, raportarea cu privire la aceasta. Și aici uh, intră și ceea ce am uh, întrebat mai devreme și anume răspunsul meu a fost dat uh, suficient de clar. Colegul Balz a propus uh, ca CCP-urile să uh, Uh, aibă ca bază o licență bancară pentru autorizare. Acest lucru trebuie explicitat în detaliu. Haideți să vedem în ce măsură aceste case de compensare ar putea să aibă capital propriu și uh, să funcționeze ca niște bănci. Cred că vom avea o dezbatere, însă domnul Balț nu este prezent aici. Doresc însă să îl cuprindem uh, la amendamentul de compromis numărul 12. 138 este vorba despre banii băncii centrale, pozitiv, 139-140. Nu țin de acele amendamente pe care eu nu le înțeleg din partea domnului Col și domnului Balz, pe acestea doresc să le resping. Aici este vorba despre solicitării de capital propriu. Dacă ne aflăm în sectorul bancar și le supunem uh, regulilor acestora, atunci nu trebuie să mai solicităm așa ceva, de aceea resping aceste amendamente. Uh, Urmează amendamentul de compromis 13 referitor la punctul 8, solici, um, amendamente din partea um, doamne, doamnei Bowles, um, domnului Caras, domnului Langen. Aici a trebuit să modific părerea. Am scris în raportul de proiect că sistemele de management de risc nu trebuie să fie congruente unele cu celelalte și că participanții la piață ar trebui să participe în mod activ. Cred că acest lucru trebuie corectat. Formularea mea uh, sună acum în felul următor. pc urile nu trebuie să fie um, um, preluate de către uh, participanții la piață, trebuie să existe o evaluare a riscului, trebuie să Există de asemenea o evaluare a acestor riscuri și participanții la piață și aceste instituții nu trebuie să se afle într-o relație de competiție. Acesta uh, este și răspunsul pe care l-au dat astăzi invitații noștri, cel puțin așa am interpretat eu lucrurile. Astfel, acesta este uh, amendamentul 13. Uh, deci, practic, tot ceea ce s-a spus la punctul 8 poate fi uh, sintetizat aici. Apoi trecem la 150 din partea doamnei președinte referitor la uh, norme tehnice um, obișnuite, referitoare la problemele precum protocoalele privind marja de calcul și schimbul de informații, pe acesta îl susțin. Amendamentul 151, aici este vorba despre supravegherea financiară prin ESMA și um, despre o gestionare a riscurilor ca să fie independentă de participanții cheie de pe piață. Uh, Aici mi-am revizuit părerea um, în baza informațiilor prezentate și doresc să am o poziție uh, negativă vis-a-vis -vis de amendamentul uh, domnului Domenici, respectiv acest amendament doresc să îl introduc la amendamentul de compromis 13. Apoi, amendamentul 152 al domnului Skinner, favorabil. Trecem mai departe la întrebări care se referă la punct, uh, întrebările de la punctul 9. Aici este vorba despre introducerea unui uh, registru unic european pentru toate tranzacțiile și pozițiile care nu au fost efectuate prin intermediul unei burse, uh, care să fie reglementat și supravegheat sub îndrumarea ESMA și uh, care să ofere o transparență post-tranzacționare uh, foarte rapidă. Și în acest uh, caz există o serie de amendamente care au fost înaintate. Uh, Uh, din nou, patru uh, amendamente ale francezilor uh, identice din partea unor grupuri parlamentare diferite. Deci o activitate de lobby foarte bună din partea instituțiilor franceze. Sigur, trebuie să avem parte și de așa ceva. Vom găsi și aici un compromis, un amendament de compromis, și anume numărul 14. Avem așadar amendamentele 162 până la 165, suplimentare la punctul 9. Cred că în acest caz este vorba despre atunci când este vorba despre uh, tranzacțiile cu uh, derivative uh, standardizate, trebuie să uh, se introducă obligativitatea compensării prin uh, CPC-uri. Uh, Amendamentele doamnei Bowles și domnului Skinner um, uh, pot fi introduse aici. Apoi urmează amendamentele 166 referitoare la standardele internaționale și referitoare la faptul dacă noi în Europa asigurăm interoperabilitatea între casele de compensare, dacă dorim acest lucru. Domnul Clinț a solicitat acest lucru. Astăzi am auzit că cu aceasta um, ar putea apărea o dublare a riscurilor și știu uh, de la burse și de la cei prezenți că uh, cazele de compensare uh, au rezerve în ceea ce privește această interoperabilitate, pentru că în felul acesta ar putea apărea un nou risc potențat, a cărui dimensiune nu este cunoscută în prezent. Și sunt uh, oarecum sceptic în ceea ce privește acest lucru. Apoi, 167, uh, 168, acestea um, corespund 172-173. Uh, Acestea se, uh, sunt rezumate um, la un uh, amendament de compromis și nu am nimic împotriva acestora. Punctul 12, 174 până la 180, amendamentul de compromis 15, cu excepția amendamentului colegului Canfa, care, după părerea mea, merge prea departe. Pe celelalte doresc să le introduc în acest amendament de compromis. Domnul Canfan probabil că nu este foarte mulțumit de respingerea amendamentului său, dar nu se poate să aducem totul sub aceeași umbrele. Apoi avem 12A și 12B, Domenici și Bulman, o atitudine pozitivă față de acestea. Am mai modificat ceva încă o dată, în ceea ce le privește, voi uh, adăuga un plus și trebuie să decideți dumneavoastră dacă este corect sau nu amendamentul de compromis 16 pentru 184 până la 190, referitoare la punctul 13. Aici este vorba despre o părere unitară a tuturor. Este mai mult decât o formulare direct uh, redacțională și cred că vom putea ajunge la un compromis. 191 uh, este un amendament al colegului Ole Schmidt, favorabil limitarea la derivate atâta timp cât nu creează riscuri sistemice. Același lucru e valabil și pentru 192, 193, colegul Canfan, favorabil, 194, doamna Swinburne, și ajungem la 195 până la 200, care se contrazic într-o oarecare măsură în ceea ce privește punctul 14. De aceea aș vrea să preluăm propunerea din textul original, deci să rămână aceasta valabilă și să resping amendamentele referitoare la acest punct. Amendamentul 199 din partea doamnei Beres, pe acesta doresc să îl adaug suplimentar la punctul 14. Același lucru este valabil și pentru amendamentele 200, ă, amendamentul 200 din partea domnului Ole Schmidt. Amendamentul de compromis 17 de la 201 până la 207, care cuprinde punctul 15. Este vorba despre um, CDS-uri, despre um, riscurile de credit, de neplată a creditului. S-a discutat mult pe această temă. Șapte colegi au înaintat amendamente pe care le putem uh, contrage într-un singur amendament. Apoi ajungem la amendamentul 208. Aici este vorba despre o altă întrebare. Concentrarea de putere și concentrarea de pe piețelor instrumentelor derivate extrabursiere. Acestea sunt uh, cifrele actuale care se prezintă aici. Două dintre cele mai mari uh, companii au fost aici, JP Morgan ca cea mai mare companie și Deutsche Bank ca cel de-al patrulea uh, furnizor ca mărime. Uh, Um, și se pune întrebarea dacă, din punctul de vedere al concentrării uh, de pe piețele instrumentelor derivate, ar trebui să facem ceva. Această propunere nu mi se pare potrivită, de aceea um, amendamentul doamnei McCarthy, 208, este respins de mine. Doamna Beres, în amendamentul 209, dorește o, o dimensiune europeană care a fost susținută Uh, aici este vorba despre o dimensiune europeană a CPC-urilor. Același lucru este prevăzut și de amendamentul 211 al Domenicii și Bulman, care uh, și acesta este favorabil. Așa, și trecem mai departe la a, uh, amendamentul 210 al președintei, care constată că CDS-urile ar putea fi utilizate în mod legitim pentru acoperirea activităților sau dobânzilor corporative într-o anumită țară, chiar dacă este posibil ca țara respectivă să nu dețină o obligațiune corporativă. Este o întrebare uh, la care trebuie să mai răspundem și anume în ce măsură aceste CDS-uri uh, pot fi uh, reglementate la nivel național. Se pare că nu este interzis până acum, formularea este corectă, însă întrebarea este dacă noi dorim să facem acest lucru um, în contextul um, îndatorării uh, statelor. Uh, este un punct controversat despre care va trebui să mai discutăm pentru că nu am făcut-o până acum suficient de cuprinzător. Dominici și Bulman formalează acest lucru altfel și anume solicită ca protecția CDS să fie plătibilă doar prin producția și dovada unei expuneri la obligațiuni de bază și să fie limitată la ponderea acestei expuneri. Deci, tocmai opusul așa încât trebuie să ne decidem pentru una dintre aceste variante și eu sunt mai degrabă pentru varianta Bulman și nu uh, pentru varianta mult apreciată de mine, doamne președinte. Acest lucru, uh, în ceea ce privește următoarele uh, amendamente referitoare la limite, praguri superioare, uh, tranzacții publice, domenicii, este vorba despre bilanțuri locale și implicarea acestora, precum și a autorităților locale. Localele ar putea fi uh, luate ca atare, ca un subtitlu în sine, însă în ceea ce privește limitele superioare și introducerea acestora a pragurilor superioare, um, amendamente ale domnului Bolz, Langen și uh, Domenici înainte, um, sunt în favoarea acestui lucru, însă domnul Canfa, din păcate, nu uh, mă satisface cu um, amendamentul său 216. Acesta solicită comisiei să efectueze o analiză costuri-beneficii a dezvoltării swap-urilor pe riscul de credit în timpul ultimilor 10 ani, deoarece criza financiară demonstra că sistemul financiar actual deosebit de complex nu este nici eficient și nici stabil. Cred că um, este vorba despre, cred că o uh, este vorba despre o preocupare a Comisiei, o prelucrare a trecutului pe care nu o merită, de aceea doresc să resping acest amendament. Mi se pare depășit. Amendamentul 218 din partea uh, domnilor Domenici și Bulman este vorba despre ce uh, va fi inclus toate uh, instrumentele derivate cu risc. Sigur, suntem de acord că aceasta este formularea corectă. Toate instrumentele derivate per total, pentru că acest lucru este evaluat în mod diferit în alte amendamente. Amendamentul de compromis uh, numărul 18, care include toate amendamentele de la 218 la 226. Avem amendamentele de la Domenici Bulman, Oleșmit, Gozes, Clint, Podimata, Gozes, Domenici, Beres, Bulman, care, din punctul meu de vedere, toate pot fi uh, supuse și sintetizate aici. Este vorba despre uh, întrebări care vizează instituțiile financiare și nefinanciare și cred că putem găsi un compromis. Deci, amendamentul de compromis numărul 18. La sfârșit, urmează propuneri suplimentare pentru extinderea um, punctului 17. Este vorba despre uh, produse agrare. Uh, au fost făcute propuneri de către doamna Gulea și domnul Gozes, domnul Bulman și doamna Berez. Este vorba despre disfuncțiuni apărute pe piețele instrumentelor derivate pentru a um, opri vânzările libere a CDS-urilor și sunt, um, în esență, în favoarea acestor amendamente. Apoi, la final, avem o serie de puncte suplimentare care sunt definite aici ca și aici intră și amendamentul 226 din partea domnului Ferber, pe care îl uh, însemn cu un plus. Avem 17A, 17B, o serie de amendamente care uh, sunt identice în mare parte. 17A este cu plus, la fel și 18. Salut asemenea încurajatoare ale convergenței cu procesele de reglementare uh, la nivel internațional. Este vorba despre amendamentele doamnei Bos, Bulman, Domenici, Canfan. Și referitor la final, 249, amendamentul doamnei Gulea solicită Comisiei să asigure faptul că autoritățile de reglementare europene și non-europene dispun de un acces reciproc la datele caselor de compensare și ale registrelor tranzacțiilor situate în interiorul și în afara teritoriului Uniunii Europene. Aceasta este o chestiune care vizează reciprocitatea, pentru că până acum singura instituție care funcționa astfel și despre care am discutat și în această după amiază, care este în funcție din octombrie 2008 și a fost uh, uh, înființată de cele mai mari uh, companii ca uh, casă de compensare în Statele Unite. Deci dacă oferim uh, acces, atunci avem și noi nevoie de acces la casele de compensare din Statele Unite. Și în final, uh, din nou, din partea domnului Gular, aceasta propune uh, să, sublinie, să se sublinieze importanța revizuirii periodice a, fi, a eficacității viitoarei legislații uh, și adaptării dispozițiilor de reglementare, dacă este cazul. Și pentru aceasta am și despre aceasta am o părere bună. În ceea ce privește um, tranzacțiile cu produse agrare, cu produse alimentare, există o serie de uh, păreri și cred că vom putea ajunge la un compromis. Acestea am numit numai o parte dintre amendamente, nu fiecare formulare poate fi luată în considerare, însă mă voi strădui ca în amendamentele de compromis să includ multe dintre lucrurile pe care mi le-ați propus, dacă ele nu se exclud reciproc. Compromisurile vor fi formulate în cursul acestei săptămâni și vă vor fi transmise. Vă mulțumesc! Um, Thank you very much. I'm sure that that has been helpful. Vă mulțumesc. Sunt sigură că a fost uh, o prezentare foarte utilă pentru raportorii din umbră și eu sunt una dintre aceștia. Eu am doar o listă foarte scurtă de intervenții, fără raportorii din umbră. Domnule Domenici, doriți să luați cuvântul? Da? Nu? Foarte pe scurt? Nu. Nu am nimic de adăugat. Uh, să așteptăm până vedem compromisurile. După aceea le putem discuta mai în profunzime cu raportorul din umbră și raportorii din umbră și cu raportorul. Foarte bine, atunci voi lua eu cuvântul ca raportor din umbră din partea ALDE. Ați pus întrebări în legătură cu unele dintre amendamentele mele și voi încerca să mă refer la aceste Amendamentul 131 în legătură cu excluderea uh, contractelor uh, cu date scurte, Acestea trebuie să fie. Uh, deci este vorba de uh, compensare și de achitare care trebuie să aibă loc în același timp. Poate putem să facem acest lucru mai clar. Amendamentul 186 face referire la punctele de cerințele de capital din CRD4, care tocmai a apărut în audierea pe care am avut-o, unde spun că dacă există o compensare bilaterală, un aranjament colateral, acesta trebuie să aibă aceeași, același tratament de capital. Amendamentul meu 210, unde încerc să arăt că există utilizări Uh, legitime în legătură cu uh, swapurile pe risc de credit. Am uh, folosit aici modurile legitime de utilizare ale swapurilor. Însă dacă o companie, de exemplu, are foarte multe interes, interese în pachetele turistice în Grecia, ar putea să își să decide să își protejeze expunerea chiar dacă are un swap de, printr-un swap de risc credit. Amendamentul 237 a dus la multe, mult interes, a creat interes în unele cercuri unde uh, introduc certificații, certificatele de emisii Um, reducerea numărului de certificate de emisie în timp. Este un subiect care de obicei este discutat mai mult în Comisia de Mediu, însă este, mi se pare relevant aici la Comisia Econ să avem o idee clară că există oportunități de a avea o poziție prioritară pe piață acolo unde scade cantitatea unor instrumente atât din partea mea. Sven, care e portor din umbră, nu ești portor din umbră? Sau Pascal? Yeah, I think you... uh, <laughs> uh, there's, there's, there's obviously a glitch in the word probabil că există o problemă în uh, procesul de lucru al secretariatului, că numele raportorilor din umbră nu sunt corect. Pascal, vrei să iei cuvântul? Nu, vreau doar să subliniez că în majoritatea cazurilor unde amendamentele franceze erau similare, din uh, amendamentele franceze erau similare cu toate că veneau din partea unor grupuri politice diferite, însă nu cele venite din partea grupului meu aș avea aceeași poziție ca domnului Domenici. Avem, trebuie să așteptăm uh, amendamentele de compromis, să nu am avut ocazia să discutăm cu raportorul până în acest moment. Um, Kay, did you wish to... Oh, Mr. Langen wants to come in äh, quickly. Domnul Langen. Der Terminplanung, sondern daran, dass über die Osterpause mal 14 Tage gebraucht după vacanța de Paște am avut nevoie de 14 zile până să fie uh, traduse amendamentele. Eu nu sunt răspundător pentru vacanța de Paști care a avut uh, loc. Um, well, we, we, we, we're all struggling with... Da, cu toții ne uh, chinuim cu lucra. Ok. Da, cred că a fost o muncă imensă să parcurgeți aceste amendamente. Aș dori să văd uh, detaliile formulărilor, însă în lumina celor ce spuse astăzi. Mă întreb dacă unul dintre puncte nu trebuie rediscutat atunci când acolo financiari trebuie să aibă anumite obiective pe clasă de active. În așa fel am putea să ne asigurăm că în jur de 95% din produse vor fi compensate. Ar trebui să încurajăm Comisia să încorporeze o asemenea propunere în viitor. Foarte bine, domnul Ferber. Eh, Mulțumesc, am fost rugat să eh, aduc lumină în amendamentul 37. Eu consider că acesta vorbește de la sine, însă îi dau dreptate per total uh, domnului raportor și anume că 37 trebuie să primească un plus, iar 101 minus, pentru că se găsesc într-o contradicție clară, însă, independent de ceea ce am auzit astăzi și am auzit asta și în cadrul audierii, acolo unde au loc afaceri serioase, nu trebuie să aplicăm alte reguli ale jocului decât acolo unde um, are loc um, comerțul cu materii prime, cu mărfuri real mă bucur dacă suntem um, obligați să scriem justificări la amendamente, pentru că aceste explicații s-ar putea regăsi undeva în această documentație privind amendamentele. Astfel, um, Um, diferența între instituții MIFID și non-MIFID, cred că este cât se poate declară ce este o bancă, ce nu este o bancă. Mie nu mi-a venit o, definiție mai bună, de aceea m-am raportat la MIFID și am spus că uh, ceea o bancă trebuie să se supună regulilor MIFID, pe când o instituție nebancară nu se supune uh, prevederilor MIFID. Cred că este o definiție bună. Aceasta mi-a venit mie în minte. Vă mulțumesc! Um eine Erläuterung, Frau Mr. Langen, you, you'll come back at the end. No, no, no, no. Te technical problem. Domnule Langen, o problemă tehnică. Bineînțeles că nu există un motiv, nu există o justificare pentru acest amendament. Eh, deci nu îl voi accepta. Thank you, Madam Chair. I think, uh... uh Mulțumesc, doamna președinte, îl salut pe domnul Langen. Ați fost extrem de ocupat în ultima vreme. Ați avut vreo vacanță de Paște? Da? A, în regulă. Atunci a fost o vacanță lungă. <clears throat> Am înțeles corect la amendamentul 200? Pentru că asta mi se pare esențial. Vreți ca de la caz la caz să interziceți anumite instrumente? Uh, faceți glume, dar avem nevoie și de un glumeț, dar uh, spune domnul uh, Schmidt către domnul Ghegold. Deci, sunteți în favoarea interzicerii unora dintre aceste categorii. Eu vreau să exclud acest cuvânt. Deci domnul Șurea a spus că, nu credea, că nici să nu crede că interzicerea ar fi utilă. Și știm ce spune domnul Joie și guvernul francez, eh, ei sunt de partea noastră, deci de ce nu-i ascultați și în acest caz? Pentru că nu cred că este un instrument util. Amendamentul 200. A spus că este în favoarea amendamentului dumneavoastră 200, domnul Langen. S-a declarat în favoarea amendamentului, spune doamna președinte. It's very simple. Do you want to have a E simplu. Vreți să interziceți anumite instrumente sau nu? Asta e întrebarea. Äh, ich sehe ich seh jetzt den Widerspruch zwischen dem Observ acum care este contradicția între um, interdicția CSD și avertizări. Colegul Schmidt dorește anumite avertizări în anumite condiții și ceilalți doresc o interdicție. Acest lucru uh, vine în contra, este în contradicție așa încât trebuie să mai discutăm despre asta pentru a găsi o soluție. Äh, în ceea ce privește toate lucrurile care se decid aici, avem nevoie de o majoritate. A găsi o soluție înseamnă a întruni o majoritate, stimate coleg. Ole Schmidt. Ole Schmidt, uh, cred că a fost ultimul vorbitor, nu mai vrea nimeni să ia cuvântul. Domnule Langen, nu mai avem vorbitori. Dacă vreți să închideți acum dezbaterea, dacă mai aveți un comentariu, minunat, uh, mulțumesc foarte mult. Sper că veți uh, declara ședința închisă acum. Yes, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult și cum uh, s-a indicat, suntem în, uh, încă în negocieri pentru data votului final. Așadar, ședința se suspendă. Avem o întâlnire a coordonatorilor la 6.30.